Okay. Dear colleagues, ladies... Bună ziua, dragi colegi, doamnelor și domnilor. E 9 și 4 minute. Haideți să începem sesiunea de astăzi. Primul punct de pe ordinea de zi este punctul 9 și anume politica în domeniul concurenței. Avem uh, raportul anual pentru 2019. E prezentă și raportoarea noastră. Și urez bun venit domnului Moso, director general adjunct de la Digi Competition. I will be very clear, huh? Uh, and um, I will give first. of Întâi dau cuvântul raportoarei noastre. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața tuturor. De-abia ce am aterizat și eu. Astăzi facem un aviz pe lângă raportul anual cu privire la concurență, un raport de care se ocupă Econ. Am încercat să mă acces pe două subiecte, nivelul omogen, cu condiții egale, foarte important pentru noi, și IMM-uri. De aceea există un aliniat uh, întreg, special uh, destinat IMM-urilor. Este foarte important ca și pe viitor uh, IMM-urile să rămână actorii cei mai importanți din plan comercial, pentru că redau 86% din exportul Uniunii Europene. Și recent împreună cu mai mulți membri INTA, am trimis uh, o scrisoare fostei comisare Malmström cerând mai mult ajutor pentru IMM-uri pentru ca acestea să poată profita mai bine de toate oportunitățile oferite de ALS-uri. Se știe și e dovedit faptul că costul uh, intrării pe piață, pe o piață nouă, este mai mare pentru IMM-uri decât pentru marile întreprinderi. Am primit un răspuns din partea fostei comisare și a spus că este foarte important ca accesul la informație să fie facilitat pentru IMM-uri. Prin urmare, va exista o nouă platformă pentru accesarea piețelor. Acolo vor fi informații despre import-export, inclusiv uh, cu privire la normele de origine pentru fiecare produs. Salut faptul că Comisia a realizat că este foarte important să existe informație disponibilă Um, prietenoasă cu utilizatorii. Este ideea ei fiind aceea de a crea un mediu comercial mai prietenos. Cerem comisiei să asigure condiții egale în domeniul concurenței și să elimine practicile neloiale comerciale. De asemenea, e foarte importantă reforma OMC și salutăm și recunoaștem negocierile plurilaterale în domeniul comerțului electronic de la OMC. Cam atât din partea mea. A fost un aviz foarte scurt, redactat în numele INTA pentru Econ. Mulțumesc. Acum raportorii din umbră, domnul Danti, de la SND. Mulțumesc, domnule președinte. Eu țin să-i mulțumesc doamnei uh, raportor pentru avizul pe care ni l-a prezentat. Uh, și trebuie să vă spun că împărtășesc o mare parte din cele spuse de dumneai în legătură cu IMM-urile și în legătură cu nevoia de a le garanta un acces uh, la piață înlesnind uh, niște condiții egale de participare pentru aceste companii, dată fiind concurența care vine din partea altor state terțe. Um, acestea fiind spuse, noi vom înainta și niște amendamente pe care sper să le puteți include în raport. Un alt uh, element important. Cooperarea internațională și garantarea la nivel internațional de, a unor reguli de concurență prin armonizarea um, reglementărilor și, de asemenea, efectuarea de anchete care să garanteze um, o concurență loială la nivel multilateral. OMC-ul, G20 sunt niște foruri unde putem face eforturi pentru reformarea um, sistemului de, de reguli și pentru a garanta paritatea de gen. Acordurile bilaterale sunt uh, de asemenea extrem de importante și în această privință cred că ar trebui să garantăm că în aceste acorduri există o reciprocitate reală în ceea ce privește um, dezvoltarea durabilă sau standardele sociale. Elemente care sunt uh, esențiale din punctul nostru de vedere pentru a garanta o concurență um, pe picior de egalitate între companii. Eu cred că mecanismul de control al investițiilor trebuie evaluat uh, pozitiv, a fost um, aprobat anul trecut și cred că ar trebui să dăm curs cât mai repede IPA-ului cu privire la reciprocitatea din sectorul achizițiilor publice. E un uh, element foarte important, deoarece de asta depinde concurența corectă între companiile din diferitele state. Aș vrea să mai subliniez două elemente. În primul rând, în interiorul Uniunii Europene s-a lansat o dezbatere în legătură cu regulile pentru concurența internă. Eu cred că ar trebui să ne gândim aici. Da, trăim într-o lume globalizată și în anumite sectoare e clar că apare o concurență din ce în ce mai grea și asta datorită specializărilor care au loc. Există poate anumite reguli ale concurenței care împiedică companiile europene să fie lideri mondiali în anumite sectoare și asta e o problemă care trebuie abordată. E o problemă ce ține de concurența noastră internă, însă ar trebui să fie un element de reflexie în următoarele luni și ani. Și în ultimul rând, concurența din domeniul digital. Raportoarea s-a referit la acest aspect. E clar că aici avem un sector unde există tendințe crescând de, mono, de apariția monopolurilor anumitor companii care se afirmă din ce în ce mai mult și care ajung să creeze anumite bariere obiective. Deci, din acest punct de vedere, eu cred că ar trebui ca atât în cadrul OMC-ului, la regulile cu privire la comerțul electronic, ar trebui să um, analizăm această problemă, deoarece uh, Tocmai în sectorul digital concurența va fi uh, un element esențial, însă din păcate acum piața are această tendință de a um, încuraja monopolurile. care de la Renew. Doamna Ena este din partea Renew sau o înlocuit? Din păcate, cred că colega noastră e absentă. Atunci, uh, Reinhard Butikofer din partea verzilor. Thank you, Chair. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, raportoare pentru proiectul acesta de aviz. O să fac câteva scurte observații. Mai întâi, accentul pus pe IMM-uri ar trebui să se bucure de sprijin din partea Parlamentului, dar este un subiect foarte important care apare mereu în anumite cercuri antreprenoriale. Sunt unii care vor să schimbe definiția IMM-urilor. Eu, unul, pot accepta ca la neatul 2, la sfârșit, autoarea să scrie că Trebuie să modernizăm definiția IMM-urilor la nivel european, mai ales îmbunătățind criteriile calitative. E ok din punctul nostru de vedere, dar dacă se merge dincolo de asta și dacă vin unele voci și spun că ar trebui să schimbăm și criteriile cantitative, eu, unul, am câteva probleme cu asta. Sper că această comisie să fie de acord cu o modificare moderată, cu o modernizare moderată și nu neapărat o intervenție radicală care să rezulte în uh, includerea în rândul IMM-urilor a tuturor companiilor acelora care sunt undeva între IMM-uri și companii mari. Iată comentariul meu, nu știu ce părere au ceilalți, dar în orice caz poziția noastră aceasta este. În al doilea rând, E foarte bine că se dorește finalizarea instrumentului internațional de achiziții publice. De asemenea, în proiectul de aviz se cere o revizuire a instrumentului antisubvenții. Subliniez în acest context un aspect. Potrivit uh, protocolului de aderare al Chinei la OMC din 2001, avem un titlu specific chiar acolo, în acel document, pentru a crea, special pentru China, un instrument antisubvenții. Însă, acest titlu n-a expirat, precum normele antidumping, care a expirat în urmă cu trei ani. E important să reanalizăm un pic situația, să vedem nu cumva trebuie să facem mai multe, în contextul uh, activităților anti-subvenție. Am și o a treia observație. Pentru a avea concurență echitabilă, este important să punem accentul pe relația dintre protecția mediului, obiectivele de protecție a mediului și tot ceea ce ține de condițiile de muncă. În unele acorduri de liber schimb sunt într-adevăr capitole cu niște formulări frumoase, dar dincolo de asta nu există niște criterii obligatorii. Duminica ținem predica, dar după aceea, lunea, lăsăm la o parte implementarea. Pentru cândva, în viitor. Lucrurile nu mai funcționează așa, în orice caz nu pentru noi, nu mai este acceptabil și este un element important. Am și un ultim comentariu de făcut despre standardizare. a insista pe standardizare multilaterală la nivel internațional, cu o politică aferentă, este de relevanță importantă pentru competitivitatea mediului antreprenorial european. Pentru că la o adică, la nivel internațional, suntem uh, foarte bine plasați în ceea ce privește standardizarea, mult peste nivel. La ora actuală sunt mai multe tentative, mai ales din partea Chinei, în ceea ce privește inițiativa lor Belt and Road, pentru a înlocui cumva acest accent în ceea ce privește standardele ISO și ESC, se dorește mai degrabă niște standarde naționale sau sectoriale dictate de China. Este o dimensiune foarte importantă în ceea ce privește politica concurenței și ar trebui să ne aplecăm un pic asupra acestui element. Mulțumesc! Mulțumim! Doamna Rodriguez Pinero are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Eu țin să să-i mulțumesc, doamne raportare pentru versiunea pe care ne-a transmis-o și, dincolo de faptul că sunt de acord cu ceea ce spuneau antevorbitorii mei, aș dori să pun în evidență două elemente de care cred eu că ar trebui să ținem cont um, și pe care le vom transmite de altfel și sub formă de amendamente. În ceea ce privește instrumentul pentru achizițiile publice internaționale, un element uh, esențial pentru a asigura un acces în condiții de egalitate la piețele de achiziții publice, ar trebui ca la alineatul 3 să se consolideze ideea că ar trebui deja să avem un astfel de instrument la dispoziție. Și că la anul ar trebui ca acest instrument să fie deja funcțional. Nu ne putem permite să avem în continuare situația pe care tot avem din 2012 când încercăm să obținem un regulament. Tot referitor la acest lucru, un alt element uh, esențial ce ține de concurență e accesul companiilor europene la achizițiile publice din țările terțe. Din această perspectivă, cred că ar trebui să cunoaștem foarte bine piețele de achiziții publice din țările terțe cu care negociem, pentru că atunci când avem suficiente cunoștințe să venim cu niște măsuri uh, pe care să le putem propune. Eu știu că DigiTrade se ocupă de acest aspect și ar fi bine ca și Parlamentul European să se aplece asupra acestei chestiuni. În ultimul rând, concurența internațională e de resortul a doi comisari diferiți. Pe de o parte, doamna Vestager și domnul Hogan. Ar trebui să lansăm un apel pentru a cere o coordonare între cei doi comisari pentru a avea o viziune comună din perspectiva concurenței europene și din perspectiva concurenței internaționale. Deci eu cred că ar fi foarte bine să menționăm și acest lucru în raport. Mulțumesc! Kathleen Van Bremt. Kathleen Van Bremt acum. Mulțumesc foarte mult. Voi fi succintă. Este un aviz excelent, însă lipsește ceva, și anume accentul pe mediu și energie. În raport este un capitol destinat uh, energiei și mediului, politica concurenței poate fi un instrument foarte puternic pentru a susține energiile regenerabile, eficiența energetică, atingerea obiectivelor pe care le-am uh, stabilit la nivelul Uniunii Energetice. Vă mulțumesc! Perfect. E perfect. Dau acum cuvântul reprezentantului uh, Comisiei, domnul Moso. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc uh, Comisiei acestea pentru interesul manifestat față de raportul anual în domeniul concurenței. Ne interesează foarte mult aspectele internaționale mm, ale acestei politice, politici și puteți conta pe noi uh, pe întreg parcursul acestui mandat. Mulțumesc, doamne raportor, pentru sugestii. Suntem perfect de acord cu dumneavoastră și cu mesajul transmis în aviz, și anume că important să existe condiții omogene la nivel global, este un aspect esențial, mai ales uh, în anii ce vor urma. Trebuie să menținem concurența pe piața internă, va fi o sursă de competitivitate pentru întreprinderile europene și totodată trebuie să ne asigurăm că întreprinderile din terțele state care operează pe piața noastră internă fac uh, obiectul aceleiași discipline și că există reciprocitate. E important pentru marile întreprinderi, dar desigur și pentru IMM-uri. Comisia a fost în avangarda efortului de a crea condiții omogene, mai întâi în ceea ce privește subvențiile și întreprinderile de stat. Am lucrat la diferite niveluri, în plan multilateral, cooperăm cu colegii noștri de la DigiTrade, Trade, și încercăm să reformăm normele OMC cu privire la subvenții. Avem discuții trilaterale cu SUA și Japonia, încercând să formulăm noi propuneri care să poată fi transmise mai departe pentru a spori transparența, pentru a uh, vedea care să fie subvențiile care pot fi verificate și pe marginea cărora se pot lansa obiecții. Mai multe ALS-uri au capitole deja cu privire la subvenții, de exemplu cu Japonia sau cu Mexicul avem exemple bune de transparență și de subvenții interzise, cu noi uh, mecanisme de soluționare a litigiilor. Să ne gândim însă un pic și la un instrument unilateral, un instrument care să ne permită să examinăm dacă întreprinderile din Uniune beneficiază pe falsă dreptate de subvenții din partea terților state. Am în scrisoarea către doamna Vestager, scrisoarea de misiune, e clar stipulată și această idee. Ați menționat și importanța cooperării în domeniul politicii concurenței. Comisia, din nou, a fost în avangardă pentru că a dorit să consolideze concurența Uh, la diferite niveluri, de exemplu la rețeaua internațională de concurență, la OCDE și ne dorim să avem bune acorduri bilaterale de cooperare cu autorități uh, de concurență din lume. Canada și Japonia sunt două exemple bune de acorduri semnate cu privire la ambițiile pe care le avem în acest domeniu. Mai mulți eurodeputați au spus că nu doar instrumentele de concurență ne vor ajuta să creăm condiții omogene. Sunt și alte instrumente importante de folosit. Ați menționat uh, instrumentul FTI, investiție directe străine, apoi important să promovăm și pe IPI, cum spunea doamna Rodriguez Piniero. E important să avem în vedere relația dintre aspectul de concurență și aspectul comercial. Și, bineînțeles, suntem sensibili la acest subiect. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Și pentru concluzii, doamna raportor. Mulțumesc foarte mult pentru intervenții și pentru comentariile din partea Comisiei, comentarii deosebit de relevante. Dilema mea care este? Sunt foarte restricționată, nu este un raport, este doar un aviz care nu poate să fie foarte stufos. Poate că am fost un pic prea generală în ceea ce prește condițiile omogene, reciprocitatea și toate acestea. Dumneavoastră ați intrat în mult mai multe detalii cu privire la aceste noțiuni, ceea ce este foarte bine. Dar, după cum vă spuneam, am și o problemă cu privire la lungimea avizului. De acord însă cu dumneavoastră, multilateralismul, reciprocitatea în acordurile bilaterale, IPI, uh, adică instrumentele de protecție a investițiilor, sunt cu toatele foarte importante, însă nu e nimerit ca în acest aviz să intrăm în toate aceste detalii. Nu cred că acesta este locul în care să rezolvăm toate aceste probleme. Despre subvenții, despre concurența echitabilă, despre standardizare, aceste elemente sunt toate importante și relevante din punctul de vedere al concurenței. Vom încerca să ne punem de acord împreună cu raportorii din umbră, să găsim formulările cele mai nimerite, în așa fel încât avizul să fie complet. Cred că este o observație importantă uh, aceea venită din partea Imaculadei. Cum vom împărți acum aceste această chestiune în funcție de portofoliile celor doi comisari, deci doi comisari care se vor ocupa de concurență. Vă mulțumesc foarte mult și aștept cu nerăbdare amendamentele dumneavoastră și cooperarea cu raportorii din umbră. Mulțumim foarte mult. Termen de amendamente 6 decembrie la ora 17. După care, în ianuarie, vom adopta acest aviz. Vă mulțumesc. Am încheiat uh, dezbaterea pe marginea punctului 9. Trecem acum la punctul 10. O legislație menționată în discuția anterioară de mai multe ori și anume uh, instrumentul IPI de protecție a investițiilor. O discuție lungă începută în 2012. Vi-l amintiți pe domnul de Hucht pe vremea când era comisar. De pe vremea lui datează acest subiect. Uh, uh, and uh, it was a co-work between Mr. de a fost o cooperare între domnul de Hucht și domnul Barnier la vremea respectivă, pe vremea când nu se ocupa de Brexit. Oricum, deja și Brexitul e poveste veche. Pe atunci domnul Barnier era comisar pentru piața internă. Împreună au produs propunerea inițială pe care a amendat-o Parlamentul, după care s-a purces la modernizarea pachetului în 2016, În orice caz, în toate discuțiile pe care le-am avut cu președinția Consiliului, de-a lungul timpului, Consiliul nu s-a mișcat deloc pe marginea acestui subiect. Și mereu a fost un fel de relație dintre asta de speed dating cu preștinția uh, Consiliului. Se pare însă acum că dorește și Consiliul să facă ceva. Președinția finlandeză a început o muncă aprofundată pe marginea acestui dosar. Și pentru ca să putem uh, analiza mai bine ce s-a întâmplat la Consiliu și cum au evoluat uh, lucrurile, o invit pe uh, reprezentanta Comisiei, foarte bine cunoscută la Comisia noastră, să ne prezinte un pic ultimele actualități. Thank you, Mr. Chair, and um, uh, thanks for Uh, vă mulțumesc pentru faptul că mi-ați uh, oferit ocazia de a veni și pentru a vă informa în legătură cu acest instrument uh, internațional pentru achizițiile publice. E o propunere care a existat de câțiva ani. Poate că a fost o propunere făcută prea devreme, însă este credem noi, momentul ca acest uh, instrument pentru achizițiile publice internaționale să um, fie funcțional. Deci avem nevoie de un astfel de instrument pentru achizițiile publice pentru a crea niște condiții egale de participare pentru companiile europene în ceea ce privește accesul la piețele de achiziții publici din alte state. Achizițiile publice reprezintă cel puțin 8 trilioane de euro la nivel internațional, la nivel mondial. E echivalentul PIB-ului Germaniei, Franței și Marii Britanii și Spaniei la oaltă. Și trebuie să fim conștienți de faptul că pentru multe din companiile noastre și pentru multe din sectoarele noastre industriale, sectorul achizițiilor publice este extrem de important și nu mă refer doar la achizițiile publice din interiorul Uniunii Europene, ci și uh, din statele terțe. Există sectoare unde există companii puternice, cum ar fi cele din domeniul infrastructurilor, unde contractele uh, necesare sunt și contracte în uh, state terțe. În țări unde e nevoie de uh, infrastructură și unde companiile europene ar uh, putea interveni. Dacă, vă uităm, dacă vă uitați la cifre, două treimi din companiile de vârf din domeniul infrastructurilor depind la exporturi de achizițiile publice internaționale, 40% în ceea ce privește căile ferma, ferate, echipamentele de căi ferate, de pildă, sunt din uh, Uniunea Europeană. From our trade policy and at the same time what we have seen da, într-adevăr ne dorim o politică comercială puternică, însă în ultima vreme am văzut o tendință. Piețele noastre au rămas deschise în continuare, însă din păcate în piețele terțe, piețele sunt din ce în ce mai puțin deschise, în unele cazuri chiar s-au închis. Și asta o vedem cu anumiți parteneri comercial majori, cum ar fi China, Rusia, India, Indonezia. Și ca să vă dau un exemplu. Dacă e să ne gândim la piața construcțiilor, piața imobiliară din China, e de cam 3 trilioane de euro. Știți câte contracte au primit companiile noastre acolo? Cam de 200 de milioane de euro. Aceasta este realitatea când ai niște companii foarte competitive care chiar creează locuri de muncă și bogăție, nu doar în țările unde investesc și participă la achizițiile publice, ci și acasă. Acesta este principalul motiv pentru care avem nevoie de aceste instrumente, însă să nu uităm că ne confruntăm cu probleme în ceea ce privește accesul la piață, dar și în faptul că achizițiile publice sunt folosite uneori ca mijloc de extragerea tehnologiei. Știți că există probleme legate de transferul de tehnologie și pe piața achizițiilor publice e o problemă care clar există și pe care trebuie să o soluționăm. Azi trebuie să avem, în momentul de față trebuie să știm clar de ce avem nevoie de acest instrument. Nu voi intra acum în detalii în legătură cu modul în care funcționează acest instrument de achiziții publice internaționale. Ceea ce propunem noi și ce apare în propunere din capul locului este, în primul rând, o identificare a problemelor pentru anumite state specifice pentru a face un studiu, o anchetă în legătură cu problemele de acolo, consultându-ne cu partenerii din mediul de afaceri, bineînțeles, și doar dacă nu reușim să soluționăm problemele legate de accesul la piață, se va lua decizia împreună cu statele membre, decizia de restrângere a pieței, a accesului, mă scuzați, pe piața de achiziții publice europene pentru companiile dintr-un anumit stat terț. Acestea sunt măsuri care nu se vor lua decât în ultima instanță, deci dacă nu va mai exista nicio altă soluționare, dar noi vom încerca ca în timpul negocierilor să se soluționeze problemele. Poate că îmi <laughs> veți spune acum că totul e logic și frumos și de ce nu s-a definitivat această propunere până acum. Ei bine, în primul rând, e nevoia de a avea o marjă de manevră și un acces pe piețele externe despre care nu eram atât de conștienți în urmă cu câțiva ani. Asta s-a schimbat. S-a schimbat mediul internațional, nu e ceva ce trebuie să vă explic eu, e o tendință pe care o avem de câțiva ani. Un al doilea element important de recunoscut și acesta ține de faptul că propunerea inițială venise cu un anumit nivel de complexitate, care a dus, bineînțeles, la îngrijorări în rândul statelor membre și în rândul mediului de afaceri. Am discutat asta în mod serios uh, cu Consiliul și sperăm că o vom putea face și în negocierile cu Parlamentul European. Nu voi intra acum într-o descriere prea îndelungată. Ah, ceea ce aș putea să vă spun e că am putea mm, face o categorisire a acestor îngrijorări în trei părți. În primul rând, complexitatea autorităților de contractare. Autoritățile din statele membre sunt cele care trebuie să se ocupe de contractele de achiziții publice. Aici s-au făcut deja câteva propuneri, domnul Caspari a venit câteva idei, deci se poate face aici ceva deja pentru a ne asigura că se vor simplifica regulile și că se va reduce povara administrativă. Acum, o a doua categorie de îngrijorări ține de posibile efecte pe care le, vor avea, le va avea acest instrument asupra IMM-urilor și asupra uh, ponderilor în lanțul valorii global. Da, și asta e o chestiune pe care o examinăm cu statele membre și cu Consiliul și credem că poate fi găsită o soluție, măcar temporar. Și în al treilea rând, mecanismul de ajustare a prețurilor care e propus în, de comisie, ideea de a face o ajustare a prețurilor în funcție de ofertanții din țările respective. Aici uh, se consideră că mecanismul propus este insuficient și vor avea loc discuții pentru a vedea dacă aceasta este singura cale care poate fi folosită pentru a uh, putea crea o influență mai mare. Deci iată cum stau lucrurile. Sub conducerea Finlandei am avut niște lucrări foarte intensive în ultimele luni în legătură cu acest uh, dosar. Vom continua eforturile și în timpul președinției croate. Vom uh, lua legătura cu dumneavoastră, bineînțeles, deoarece e momentul ca acest dosar uh, să ajungă la bun sfârșit. Și noi credem că există, se întrevede această posibilitate acum. Da. Raportorul nostru de mult timp pe acest dosar, domnul Caspari. Îi dăm cuvântul. Da, e neobișnuit ca cineva deja în al treilea mandat să conducă același dosar așa, un pic de incursiune în istorie. În ianuarie 2014 am votat 85 uh, de amendamente. Deci, în 2014 uh, am uh, votat la plenară 85 de amendamente fără a încheia prima lectură. Am vrut să lăsăm flexibilitate uh, Uh, celelalte instituții și apoi Consiliul a început programul pentru standard, programul său standard, adică nu a făcut nimic. A fost însă excepțional și nesperat în ultimii ani. Fără să fie avut vreodată loc un trialog, Comisia în anul 2016 a venit cu o propunere prelucrată, în așa fel încât instrumentul să fie schimbat masiv. În martie 2018, tot la comisia noastră, am discutat despre amendamente și pentru că Consiliul încă nu mișca un deget, a trebuit să amânăm din nou subiectul. Doresc uh, să mă aplec asupra patru subiecte, exact uh, cum a spus și Comisia, în primul rând. Comisia a făcut o nouă propunere, și anume să nu mai excludă ofertanți din partea altor terțelor state, ci să mm, includă un mecanism de analiză aici, dar sunt foarte sceptic, pentru că, pe de o parte, eu nu cred că avem nevoie aici de un instrument de tip antidumping, ci mai degrabă avem nevoie, într-adevăr, de posibilitatea de a exclude anumiți ofertanți, pentru că am ajunge într-o situație uh, în care să fi negociat ani de zile cu terțele state, în așa fel încât să-și deschidă piața pentru achizițiile publice și dacă nu funcționează nimic, atunci putem uh, amenința la sfârșit că închidem piețele noastre. Deci, cred că această ajustare a prețului de 20% este ridicolă și, cum s-a mai spus, Există un anumit nivel de complexitate, s-ar spus că există un anumit nivel de complexitate, dar cred că la ora actuală, mai degrabă Comisia și Consiliul ne dau un anumit nivel de confuzie cu privire la ce se vrea cu acest instrument. De ce sunt critic față de 20%? Vă dau două exemple. În ianuarie 2018, din câte știu eu, în Croația s-a comandat construcția unui pod pe do- pentru 250 de milioane de euro unui, unei firme chinezești. Au fost uh, oferte din partea Austriei 440 milioane de euro și din partea unei firme italiene și turcești, uh, um, dar uh, nu la nivel concurențial. Discutăm despre 350 de milioane de euro, firma italiană și turcească, uh, comparativ cu ce au oferit chinezii, 20% nu ne ajută deloc aici. Asta este doar un exemplu. Și apoi, nu este vorba doar despre măsuri antidumping, este vorba de uh, faptul că dacă nu avem uh, uh, acces mai bun pe piața Chinei, atunci trebuie să închidem și noi piața pentru anumiți ofertanți. În octombrie 2019, uh, în Stockholm, s-au comandat trei, construcția a trei tuneluri. Au obținut chinezii contractul la un preț de 86 de milioane de euro. Au fost două oferte din Spania, 200 Uh, 64,6 de milioane și 255 de milioane de euro, precum și o firmă din Cehia la 165 de milioane de euro. Și asta arată că chiar și o ajustare de 100% ar fi fost uh, inutilă, absolut inutilă. Până la urmă, în ambele cazuri nu s-a pus uh, nicio problemă, nu s-a pus problema despre cum s-a făcut oferta din partea Chinei și la ce nivel. Aceste exemple arată foarte clar că ajustarea prețului nu are deloc efect de pârghie, ci, în cel mai fericit uh, caz, uh, se ajunge la un fel uh, de uh, atitudine anti-dumping. În orice caz, dacă Parlamentul vrea la sfârșit să aibă un instrument cu care să poată uh, închide piețele în caz de nevoie, atunci ar trebui, într-adevăr, să acționăm uh, ferm și nu neapărat cu ajustare a prețului. Apoi, mai este un subiect uh, unde trebuie neapărat să mai dezbatem și sunt un pic confuz și aici în ceea ce privește regulile de origine. Se spune să nu ne mai concentrăm pe anumite state, ci doar pe anumiți ofertanți, când e vorba de anumite produse și originea lor, dar nu știu zău cum să ajungem la un rezultat prin achiziționarea unei firme poți obține certificate de origine, poți eluda regulile și poți obține ceea ce vrei, în așa fel încât uh, să fii pe piața din Uniunea Europeană. Deci, în orice caz, este un subiect asupra căruia trebuie să ne mai aplecăm. Un al treilea punct uh, și Parlamentul a avut o largă majoritate în acest sens. Ne dorim ca acest instrument, când va intra în vigoare, să fie și uh, eficace. Deci avem nevoie de un efect de pârghie și asta înseamnă că odată cu instrumentul european ar trebui să fie eliminate uh, instrumentele naționale prin care statele membre își pot închide piețele. Uh, și aici Consiliul nu era dispus de negocieri. Și în al patrulea rând, cred că trebuie să ne gândim între instituții la unde mm, intervine pragul începând de când ofertele sunt sub, uh, intră sub incidența acestei reglementări. Dacă includem și eforte mai mici, și mă refer aici la câteva sute de mii de euro sau poate câteva milioane de euro, și dacă facem asta, obținem într-adevăr ceva în statele pe care le vizăm, dacă creăm această uh, enormă birocrație, va, fi, va putea fi gestionată de mici localități sau dacă uh, punem uh, ștacheta ceva mai sus, astfel încât dacă trebuie uh, făcut o construcție mai mare, um, dacă sunt um, construcții mai mici, să nu intervine reglementările, dar dacă este vorba de o achiziție publică mai mare în care, nu știu, un oraș își cumpără toată flota de de autobuze sau face un proiect mare de construcție, atunci să se poată negocia și să se obțină acest efect de pârghe. Din acest punct de vedere, eu mi-aș dori ca în următoarele săptămâni să uh, nu uităm ce ne-am dorit să obținem cu acest instrument. Nu dorim să ne închidem piața în mod protecționist, nici nu dorim încă un instrument antidumping, ci dorim un instrument care să permită Comisiei să aibă, uh, să poată depune presiune pentru în, în negociere, astfel încât uh, și celelalte state să-și deschidă piața. Și trebuie să vedem cum putem să sprijinim Comisia să obțină acest uh, obiectiv și apoi cum putem face în cazurile puține și extreme în care chiar e nevoie să ne închidem piețele. Și apoi cum putem preveni abuzuri și, uh, nu în ultimul rând, cum facem în așa fel încât uh, pragul să fie stabilit în așa fel încât să fie relevant pentru statele vizate. Mulțumesc, m-aș bucura dacă am reușit să ajungem la un acord în Parlament, dar și uh, după aceea cu celelalte instituții. Mulțumesc, spune președintele. Doamna Piniero acum. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc comisiei, doamnei Maria Prieto, pentru prezentarea pe care ne-a făcut-o și, bineînțeles, că îi mulțumesc și raportorului nostru, domnului Caspari. Eu cred că încă mai avem multe de făcut. Sunt de acord cu ceea ce ne-a spus reprezentanta Comisiei. E momentul să fim uh, și noi în stare să deblocăm acest instrument pentru ca Uniunea Europeană să poată fi mai competitivă și să aibă o capacitate mai mare de a uh, influența situația la nivel internațional. Deci e nevoie de mai mult echilibru și dacă noi nu vom avea instrumentele de apărare comercială adecvate, nu vom reuși să avem aceste condiții egale de participare la nivel internațional și e important să um, elaborăm, să proiectăm acest instrument așa cum trebuie. Și în ceea ce este elaborarea instrumentului, există anumite elemente din propunerea Comisiei din 2016 um, de pildă, n-ar avea sens să elaborăm un instrument, să proiectăm un instrument care Uh, să fie mult părea birocratic, deci ar trebui să existe un instrument care să fie mult mai ușor. Ar trebui de asemenea să ridicăm pragurile clar și să știm exact la ce entități sunt aplicat, este aplicat acest instrument. Și de asemenea să stabilim ce entități ar trebui să aibă prioritate sau nu atunci când e vorba de utilizarea acestui instrument și pragurile care trebuie stabilite. Acum, în ceea ce privește penalizările și mecanismul de ajustare a prețurilor, eu, mi-aș prefer, eu aș prefera să proiectăm un instrument care să poată să ducă la o adecvare a prețurilor, la o ajustare a prețurilor. Dar nu cred că ar trebui să avem un mecanism care să permită închiderea piețelor. Nu cred că asta ar fi o soluție. E ca și cum am spune că la Consiliu nu va exista un acord, deci nu vom avea acest instrument. De aceea eu cred că ar trebui să avem o strategie inteligentă, constructivă, care să ne permită să dotăm acest instrument uh, cu structura cea mai bună și um, cu structura de implementare cea mai bună și să avem de asemenea și o structură permanentă de follow-up, de a vedea cum este el pus în practică, deci pentru a putea face și uh, pașii următori în caz de nevoie. De asemenea, e important modul în care vom defini sistemul regulilor de origine. E ceva strategic în cadrul acestui instrument. Însă cred că avem totuși timp la dispoziție, dar nu ar trebui să mai tergiversăm lucrurile. Și nu a fost vina Parlamentului European, asta e clar. Din cauza Consiliului s-a blocat acest dosar. Domnul Caspari din nou a reactivat uh, toate eforturile, a încercat să ajungă la un consens, uh, însă din motivele pe care le-a semnalat și dumnealui, uh, dosarul a fost oprit. Deci noi ne dorim un mecanism mai bun, cu o proiectare mai bună, pentru ca la anul, într-adevăr, să avem un instrument de achiziții publice internațional care să le permită companiilor noastre să aibă un acces mai ușor pe piețele de achiziții publice din statele terțe. Dar uh, nu cred că ar trebui să ne gândim noi la închiderea piețelor, asta ar însemna că le dăm bătuți din start. Să, bineînțeles că sunt la dispoziția noastră pentru toate eforturile necesare găsirii unui mecanism adecvat. Mulțumim! Doamna Steinemacher de la Renew. I'm very happy that we're having this uh, debate today because I think that the international procurement instrument is a topic that has Mulțumesc. Uh, Cred că acest instrument uh, a devenit interesant. Uh, But when Dutch comp- Ca liberal, eu cred într-un sistem liber de concurență, însă când companiile olandeze mă întreabă de ce nu pot concura pe piețe cum ar fi cea chineză sau americană. Și, <laughs> știind că pe piața internă pierd contractele în fața companiilor care vin din aceste țări, <laughs> nu am ce să le răspund, nu știu creșterea noastră economică se datorează faptului că avem economii deschise, asta o știm cu toții și e esențial ca orice măsură sau reglementare care are ca scop crearea de reciprocitate în sistemele noastre și relațiile noastre economice, trebuie să respecte niște condiții stricte pentru a nu fi de fapt o scuză pentru protecționism, un paravan pentru protecțiului. Înainte să mă refer la praguri, la mecanismul de evaluare și cel de ajustare a prețurilor, aș uh, vrea întâi să văd care este poziția Consiliului în legătură cu acest instrument, dar și a Comisiei Europene. Să știm cum arată ultima propunere a Comisiei în legătură cu acest dosar. Mulțumim foarte mult. Are cuvântul domnul Reinhard Bütikofer de la Versi. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că în sfârșit acest dosar pare să progreseze. Deoarece unii dintre cei care se opuneau eforturilor întreprinse anterior de comisie au ajuns în sfârșit la concluzia că avem mare nevoie de acest instrument. Și pot practic să repet ceea ce a spus și colega de la Renew. Nu putem permite ca asta să devină o, o scuză pentru protecționism. Însă, în același timp, astăzi înțelegem mai bine decât înțelegeam în trecut, înțelegem mai bine că măsuri de protecție împotriva unor practice, practici monopolistice din partea altora nu ar trebui să fie considerate drept o formă de protecționism nu e protecționism când vrei să te protejezi uh, de mm, falsificarea pieței sau de practicile frauduloase de pe piață. Și cum spunea și Inma, eficiența trebuie să fie obiectivul nostru. Dacă vrem să o facem bazându-ne pe fapte, nu putem exclude anumite opțiuni din capul locului. referitor la închiderea anumitor piețe. În anumite cazuri, pot spune că un anumit competitor nu poate avea dreptul de a concura. Asta nu înseamnă că închis piața respectivă. Deci trebuie să găsim o cale de a fi eficienți fără să cadem, cădem în capcana uh, unei strategii protecționiste. Și aici îi dau dreptate lui Daniel Caspari. Aici am include posibilitatea excluderii de la licitațiile publice. Fără asta, practic, nu avem a, nici, a, nici o putere. Deci asta o spunem foarte clar. De asemenea, vrem să se renegocieze pragurile, deoarece, din punctul nostru de vedere, ar trebui să existe opțiunea de a ridica pragurile și, în al treilea rând, trebuie analizată nevoia de a pre întâmpina um, cazurile când anumite state terțe vor să eludeze ofertele publice și, în al patrulea rând, să combatem um, birocrația. Deci nu vrem să împovărăm companiile elemente cu niște cerințe administrative uh, Uh, părea greoaie pentru a le proteja de concurența neloială din statele terțe. Deci acestea sunt, din punctul nostru de vedere, chestiunile esențiale pe care ni le dorim uh, într-o nouă propunere. Și sperăm de data asta propunere definitivă. Deci, Daniel, sper ca pe viitor <laughs> să te poți ocupa și de alte dosare sau cine știe, poate îți vei uh, încheia cariera cu acest succes răsunător pentru care, voți, uh, pentru care opțiune votați, deci <laughs> referitor la colegul Daniel Caspari? Thank you. Um, well, I'm a bit afraid that Domnul Warborn. Protectionists. Eu mă tem că acest instrument va fi perceput ca fiind protecționist. Eu nu sunt sigur că își vor deschide piața chinezii dacă noi vom folosi acest instrument. Și vreau să, întreb, să pun această întrebare comisiei. Ce credeți în legătură cu acest lucru? L-am auzit pe domnul Caspari care ne-a dat câteva exemple în legătură cu anumite oferte care prin mecanismul de ajustare a prețurilor n-ar fi funcționat deloc. Deci suntem siguri noi că Republica Chineză își va deschide piețele? Pentru că noi uh, riscăm să ne le închidem pe ale noastre și ei să nu și le deschidă pe ale lor. Și aș vrea de asemenea să știu de asemenea ce s-a întâmplat cu evaluarea de impact. E un dosar care tot uh, trenează de mult timp, deci cu siguranță s-a făcut la un moment dat o evaluare de impact. Dacă nu mă înșel eu, chiar în 2012 s-a mai făcut între timp încă un studiu de impact sau se va mai face altul. Și ultima întrebare, Tehno- transferurile de tehnologie forțate. Comisia a ridicat în discuție acest punct eu aș vrea să înțeleg mai bine cum anume China, deoarece cred că era vorba de China. Vreau să știu cum folosește China achizițiile publice pentru a uh, forța transferul de tehnologie. Mulțumim, domnul Salini. Mulțumesc. Din punctul meu de vedere, principala problemă legată de acest instrument are de-a face cu evoluția prețurilor. Mie mi se pare corect că domnul Caspari își exprimă perplexitatea în legătură cu pragurile. De ce? Deoarece, așa cum se întâmplă de multe ori, când câștigi o, o licitație la un anumit preț, asta nu înseamnă că prețul la va rămâne bătut în cuie licitațiile după aceea în curs de realizare sunt modificate, deci se modifică prețurile. Asta deoarece apar anumite mm, elemente excepționale de natură tehnică. Dacă noi ne fixăm atenția doar asupra prețurilor, riscăm să nu obținem rezultatele scontate. Și ar fi interesant, aș zice eu, să ne gândim la cotele de piață, de pildă o discuție pe care am uh, deschis-o la măsurile de protecție. Am văzut că la oțel măsurile de protecție împotriva Turciei nu funcționează, deoarece acolo definițiile se fac în mod cantitativ și nu în funcție de cota de piață. Și asta a dus ca din 2017 avem uh, deci din 2017 ponderea oțelului turc să crească de la 17% la 30% pe piața europeană. Deci mare atenție la praguri pentru că nu asta ne soluționează nouă problema. Al doilea rând, cum spunea colegul Butikofer, cu care sunt de altfel de acord, să protejezi piața înseamnă să o protejezi de cei care nu respectă regulile de pe piață. Deci noi, în clipa asta, avem datoria să punem capăt acestui fenomen, măcar să-l stăvilim, să-l controlăm, deși nu suntem siguri că asta va duce după aceea la o deschidere a piețelor în altă parte, cum ar fi, a piețelor antagoniste, cum ar fi piața chineză. Deci chiar dacă nu s-ar deschide acele piețe, putem fi siguri că o parte din cantitatea nemăsurată de achiziții publice care uh, sunt câștigate acum de companii non-europene va fi câștigată după aceea de companii europene și asta ar fi deja un câștig enorm. Mulțumim. Doamna Gări. Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi să mă exprim în limba maghiară. Da jelentéstevőnek, Danielnek és a többieknek azért. Mulțumesc! Și eu țin să-i mulțumesc domnului raportor, domnului Caspari și tuturor celorlalți care au intervenit. Eu provin dintr-o țară de dimensiune mijlocie și aș vrea să-mi exprim îngrijorările mele din acea perspectivă. Trebuie să fim foarte atenți la mm, ceea ce privește procentele, prețurile, pragurile și ar trebui să evităm ca investițiile să ajungă să fie mult mai costisitoare. Eu provin dintr-o țară care depinde de investițiile străine, Ungaria. Și bineînțeles că sunt de acord cu ideea că trebuie să existe o concurență loială. Concurența, bineînțeles, este foarte importantă, însă trebuie să evităm uh, Uh, sporirea costurilor capitalului în acele țări care depind de investițiile străine. De aceea, eu l-aș ruga pe raportor și pe cei care vor să prezinte amendamente să țină cont de această chestiune, să nu pericloteze investițiile străine care provin din țări te... Trebuie să acționăm în mod uh, loial, uh, respectând legea, și unor trebuie să facem distinția între companiile străine și guvernele țărilor de unde provin acele companii, deoarece vina nu este a companiilor de multe ori. Trebuie să ținem cont de modul în care se comportă guvernele de multe ori. Domnul Scholz. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eu pentru prezentarea detaliată, atât din partea comisiei, cât și din partea raportorului. Dumnealui a arătat uh, foarte clar că numai pentru că ceva durează mai mult nu înseamnă că se îmbunătățește. Și asta este senzația mea generală. Condițiile cadru s-au schimbat, premisa de plecare, să spunem, este complet diferită uh, față de cum a fost inițial și aș vrea să ne gândim la următorul fapt și anume, avem un acord GPA la OMC. Și, din păcate, Statele Unite s-au impus. Și China, când a dorit să, uh, să adere la OMC, uh, i s-a um, refuzat. Și acum trebuie să, ne, să revenim la această idee de cum putem lucra împreună um, pe baza unor reguli comune. Și un al doilea punct, când se schimbă condițiile cadru, uh, iată, astăzi vorbim despre economie circulară, schimbări climatice și din partea grupului nostru și despre uh, nevoia ca bunurile publice, ca achizițiile publice să nu fie neapărat liberalizate. Din potrivă, avem nevoie ca um, autoritățile publice să poată să um, respecte și interesele cetățenilor de la fața locului, ca acești cetățeni să aibă un cuvânt de spus. Și pentru mine se pune următoarea întrebare. Bun, modificarea pragurilor este instrumentul potrivit pentru a răspunde la aceste lucruri? Deci să, ă, pentru a ă, promova, de exemplu, economia circulară, pentru a ă, stimula și promova IMM-urile, pentru a crea locuri de muncă, pentru a respecta condițiile de mediu la fața locului și acestea să fie elementul cheie al licitației și va, vor fi potrivite aceste instrumente? Cred că se mai poate discuta. Eu mi-aș dori ca, ținând cont de cadrul diferit actual, Comisia să vină cu o altă propunere, de fapt. Mulțumesc. Maria, patru minute pentru concluzie. Câte minute, domnule președinte? Patru? Foarte bine. În primul rând, Doresc să mulțumesc tuturor celor care au intervenit. Domnului Caspari, vreau să-i spun că sper că nu e finalul carierei, carierei dumneavoastră, dar sunt convinsă că de data aceasta putem coopera și putem aduce acest dosar la uh, final. Și din acest punct de vedere, Comisia salută cooperarea pe care o putem avea cu dumneavoastră și cu raportorii din umbră. Aș dori să încep cu un punct care mi se pare cât se poate de important nu vorbim despre posibilitatea de a închide piețe. Nu închidem piețe. Maxim, și dacă se ia o decizie din motive de eficiență de a se merge dincolo de mecanismul de ajustare a prețurilor, deci maxim am discutat despre a exclude anumite oferte din partea unor anumiți ofertanți. Deci asta este foarte important. Nu închidem piața achizițiilor publice în Uniunea Europeană. Poate că excludem anumiți ofertanți pentru anumite licitații. Și vedem de fapt că avem de-a face cu un instrument care să ne uh, ofere o marjă de manevră, nu care să uh, Uh, ne permite să închidem piețele. Ce, discută, ce dezbate Consiliul acum? Ei bine, dezbate aceleași lucruri pe care le-ați menționat și dumneavoastră. Consiliul discută dacă uh, mecanismul de ajustare a prețurilor este suficient sau dacă trebuie să ex- putem exclude și oferte. Consiliul discută complexitatea regulilor de origine și cum putem să le abordăm. Discută posibilitatea de a crește pragurile. Discută nevoia de a evita, um, de a preveni evitarea um, regulilor. Și um, tocmai de aceea mă bucură să văd că au fost identificate exact uh, aceleași elemente de ambii colegiuitori. Iar apoi aș dori să parcurg uh, pe rând elementele menționate de domnul Warburn. Bineînțeles, nu pot să mă prefac că pot prevedea viitorul. Ați întrebat dacă China își va deschide piața. Dacă își va deschide China piața dacă, în timp ce noi o închidem pe a noastră. Dar noi nu ne închidem piețele. E vorba despre a exclude eventuale uh, oferte. Însă, un lucru știu sigur. Dacă nu facem nimic, nu avem absolut niciun motiv să credem că uh, China își va deschide piețele. Și cred că este important acest lucru. La fel ca în orice negociere, trebuie să avem um, marjă de manevră, putere să negociem. În momentul de față nu avem um, niciun fel de contrapondere niciun fel de pârghie. Ați spus și dumneavoastră că au fost câștigate licitații de companii chineze în concurență cu companii europene. Nu spunem că este corect sau nu. Spunem numai, există piețe deschise și altele nu. Ați vorbit despre transferul forțat de tehnologie și, care, și cum se face acest lucru. Este destul de bine cunoscut acest mecanism. În achizițiile publice sunt câteva sectoare care uh, practic sunt de neatins pentru companiile noastre. Însă sunt alte sectoare în care pentru ca o companie europeană să participe la o licitație, trebuie să facă o companie comună cu um, o companie chineză. Și de multe ori am constatat în aceste cazuri că există um, obligația sau uh, recomandarea foarte puternică de a um, partaja brevete, cunoștințe și așa mai departe pentru a putea participa la această licitație. Deci, iată, așa funcționează lucrurile. Și apoi, foarte pe scurt, în ceea ce privește nevoia de un, o nouă evaluare de impact, noi nu considerăm că este nevoie. Chestiunile acoperite de evaluarea de impact de la momentul respectiv sunt aceleași, precum cele discutate acum dacă chiar este vorba de ceva, ne îndreptăm către o simplificare din punct de vedere birocratic. Și apoi, în ceea ce privește datele necesare pentru a demonstra tendința protecționistă, avem datele necesare. Deci să vorbim despre o nouă evaluare de impact înseamnă, de fapt, numai să mai uh, amânăm cu încă un an și sper eu nu suntem uh, în această situație. Domnule președinte, mi-am depășit timpul, îmi cer scuze. Mulțumesc! Cred că nu va fi ultima dată când ne vom întâlni pentru a discuta acest subiect. Daniel, dorești să închei? Da, mulțumesc pentru această dezbatere. Toate grupurile politice care au intervenit au dat dovadă de uh, voință de a ajunge la un compromis și de a uh, încheia acest, uh, acest uh, dosar. Mulțumesc foarte mult pentru sugestiile făcute. Mulțumesc, spune președintele. Va fi un briefing tehnic cu DG3 la finalul lunii ianuarie, fie pe 22, fie pe 23 ianuarie. Și eu mă voi întâlni cu Um, președinția ce urmează astăzi și uh, sperăm că vom ajunge la o concluzie um, anul viitor. Am încheiat cu punctul 10, începem cu punctul 11, este primul vot. Înainte de vot vom face un test, astfel încât să ne asigurăm că toată lumea are cartela de vot în consolă. S-a deschis votul. S-a deschis votul. And the test vote is closed and adopted uh, and everything. Și iată, se adoptă. <laughs> Totul este în regulă. Putem începe cu votul. Ok. So, amendment 5. Foarte bine, începem cu amendamentul 5. Pentru, împotrivă,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 abțineri, se respinge, 12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 15 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 16 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge,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 și se adoptă cu unanimitate. Domnul Leclerc a solicitat cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul de Serl, mă scuzați. În conformitate cu regula 55.4, mi-aș dori să anexăm la acest raport o opinie Uh, minoritară, astfel încât votul nostru să nu fie asociat cu politica globală a grupului ce a fost raportor la acest raport, și anume a, a grupului ID. Mi-aș dori să uh, solicit să primiți opinia noastră minoritară. Mulțumesc. Fine. Foarte bine, spune președintele. Este în conformitate cu regulamentul nostru de procedură? Heidi Hautala, vă rog. Mulțumesc. Aș dori să vă anunț că verzii se vor uh, ralia uh, declarației făcute de Renew. Helmut? Da, și GUE. În regulă, toată lumea poate face asta în calitate de grup politic, în conformitate cu regulamentul de procedură. Foarte bine, trecem la punctul 12. Avem trei amendamente aici, identice, 1, 2 și 3. Domnule președinte, stimați colegi, pe scurt, raportorul înainte de Uh, vot. În raportul meu am vorbit despre eventuale consecințe în ceea ce privește schimbarea puterii în, uh, în domeniul, în alianțele um, insulelor Solomon. Um, un grup chinez, China Sam Group, a încheiat un acord cu pro, uh, provincia centrală din insulele Salomon pentru a crea o zonă economică specială. Acordul exclusiv uh, deschide uh, porțile pentru toate sectoarele, turism, industrie chimică, gaz, uh, pescuit și așa mai departe. Riscurile uh, prevăzute s-au concretizat. Uh, insulele Salomon devin, uh, insulele Solomon devin uh, un uh, cal troian pentru chinezi. Iar acest lucru uh, afectează și Noua Caledonie Polinezia franceză, uh, Wallis și Futuna, uh, terito- um, uh, teritorii franceze de peste mărți. Aceste, de peste mărți, aceste um, teritorii ar beneficia de dubla competi- concurență um, în teritoriul său, pe de o parte din partea uh, Chinei, și pe de altă parte fapt, prin faptul că nu uh, sunt considerate ca fiind parte din Uniunea Europeană. În calitate de deputat francez îmi declar solidaritatea cu locuitorii acestor insule. Thanks a lot. Uh, so, uh, we switch to the vote. The amendment... Mulțumesc. Trecem la vot. Amendamentele 1, 2 și 3, identice. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și votul final electronic. S-a deschis votul. And the vote is closed and it is adopted. Thanks a lot. This Se adoptă, mulțumesc. Cu aceasta încheiem uh, votul și trecem la grupurile de monitorizare. Și primul grup de monitorizare, care a avut loc pe 11 noiembrie, a fost cel pentru Corea și doamna Schreinemacher, raportorul nostru permanent, ne va prezenta situația. Mulțumesc, domnule președinte! Uh, La începutul lunii noiembrie, cam, um, Camera de Comerț Europeană în Corea, condusă de domnul Dimitris Psilakis, a vizitat Bruxelles pentru a-și comunica um, informațiile privind um, investițiile um, și în domeniul mediului um, din Corea. Camera de Comerț publică o carte albă despre 180 de recomandări pentru regle, pen, din partea re, um, legiuitorilor către comunitatea de afaceri în Corea. Am avut un schimb de opinii fructos cu delegația Camerei de Comerț în, cu privire la Cartea Albă din 2019. Însă, din păcate, recomandările Camerei de Comerț au crescut de la 123 la 180. Mai mult, parțial din, partea, din cauza unor presiuni protecționiste, uh, încrederea în domeniul de afaceri a scăzut în Corea din 2019 sau în 2019. Însă trebuie luat notă de faptul că Corea este unul dintre pa cei patru parteneri strategici în Asia și menține o rată a creșterii PIB-ului de 1,8%. Corea de Sud este al șaselea cel mai mare exportator, deci țara cu siguranță este una de relevanță globală economică. De asemenea, a fost interesant să vedem că Uniunea Europeană uh, este prima sursă, pe locul 1 în sursele de investiții directe, investiții străine directe și comerțul în general între UE și Corea uh, în trecutul recent a crescut, mai ales de când cu de la um, intrarea în vigoare a acordului de liber schimb UE-Corea în 2011. Și cei de la DigiTrade au fost prezenți uh, pentru a completa informațiile și pentru a propune modalități de a ne aprofunda relațiile comerciale. Dorim de asemenea să facem disponibile să punem la dispoziție informațiile uh, cu privire la mediul de afaceri pe piață. Comisia a recunoscut și faptul că mai sunt unele elemente în domeniul comercial ce trebuie abordate și de partea europeană, majoritatea dintre ele au fost deja subliniate în raportul de implementare adoptat de Parlament în aprilie 2017, în mandatul precedent. Deci. Însă rămâne de văzut dacă se pot aborda aceste lucruri în cadrul dialogurilor bilaterale cu Corea sau dacă există un interes comun din partea UE cât și din partea Coreei pentru a lansa o modernizare a acordului de liber schimb cu Corea sub uh, mandatul noii comisii. La final, dați-mi voie să ajung la concluzia că ambii parteneri ar avea de beneficiat de pe urma creșterii vizibilității lor în uh, cea, în, în um, cealaltă parte, deci UE în Corea și Corea în UE, parteneriatul strategic și acordul uh, politic ajuns în ceea ce privește acordul de liber schimb uh, cu Corea, cred că pot contribui la asta. Mulțumesc! Deci, iată, un uh, parteneriat mai ciudat, cu unele elemente pozitive și unele elemente ce mai trebuie discutate. Întrebări? Se pare că nu este cazul, deci trecem la China. Domnul Winkler, pe 13 noiembrie a avut loc un grup de monitorizare. Da, domnule președinte, dragi colegi, a fost prima uh, reuniune sau recreerea grupului UE uh, China în acest nou mandat. Am avut o primă reuniune cu reprezentanții Comisiei Europene, cu DG3, Trade, doamna Elena König, Vice director general și doamna Maria Martin Brat, director în Digi3, dar și negociator șef. Am uh, discutat uh, câteva elemente în ceea ce privește relațiile UE-China. De exemplu, avem acest grup de lucru comun pentru OMC. În momentul reuniunii, la începutul lui noiembrie, marea știre a săptămânii era acordul privind uh, indicațiile geografice, semnat după lungi negocia- negocieri între UE și China. După cum știți, acest acord l-am discutat la comisia noastră și el protejează indicațiile geografice europene, dar protejează și indicațiile geografice chineze. De asemenea, am avut informații, un briefing din partea Comisiei Europene în ceea ce privește ultimele știri privind uh, acordul cuprinzător uh, cu privire la investiții și ultimele știri sunt că nu prea avem atâtea știri. Negocierile progresează într-un ritm uh, dificil, chiar dacă declarațiile politice sunt foarte ambițioase din partea chineză. Am avut de asemenea și un briefing privind relațiile politice și declarații, însă se pare că la nivel politic e posibil ca în 2020 să finalizăm un acord de investiții cu omologii noștri chinezi. Însă, bineînțeles, realitățile la fața locului uh, poate că nu sprijină uh, declarațiile politice. Atmosfera discuțiilor în grupul de monitorizare a fost că Um, este sigur că în următorii ani China va fi marele subiect în um, comisia um, noastră, dar și în ceea ce privește acțiunile noastre externe. Am avut această dezbatere, am avut și o audiere cu domnul Hogan, noul comisar pentru comerț, și dumnealui a considerat că va fi uh, probabil unul dintre subiectele majore și complicate. Bineînțeles că... Uh, bună ziua, doamnă König. Vorbeam despre uh, ce s-a întâmplat la grupurile de monitorizare. Am uh, discutat și despre um, acest război comercial, acest triunghi, triunghi global între um, um, China și Statele Unite și toți ceilalți care ar putea fi cea mai înțeleaptă poziția Uniunii Europene în acest sens. Următoarea reuniune a grupului de monitorizare va fi în decembrie, în câteva zile, de fapt. Am invitat uh, ambasadorul Chinei la acest grup de monitorizare. Deci, pentru a doua reuniune, obiectivul nostru este să ascultăm uh, pozițiile omologilor noștri chinezi cu privire la subiectele pe care le-am discutat la prima reuniune. E clar că este elefantul din cameră. Dacă nu mai sunt întrebări, domnule Zahradil, cu privire la Vietnam. Voi fi foarte succint, pentru că mai târziu oricum e Vietnamul pe ordinea de zi. Grupul de monitorizare s-a reunit uh, pentru prima dată pe 20 noiembrie la o reuniune cu o rată mare de participare, 8 eurodeputați și mm, peste 10 asistenți, colaboratori și așa mai departe. Doamna König a fost și alături de noi și am discutat despre ultimele evoluții din Vietnam, mai ales în ceea ce privește schimbarea codului muncii. Situația drepturilor omului, Am vorbit despre pescuit, despre dialogul cu ONG-urile, despre situația societății civile din Vietnam. A fost și ziua în care Vietnamul a adoptat codul revizuit al muncii și am putut avea un prim schimb de opinii pe marginea chiar a acestui subiect. Continuăm și vom reveni asupra subiectului chiar în câteva minute. Mulțumim, nu sunt întrebări. ASEAN, Heidi Hautala. Mulțumesc, domnule președinte. Grupul de monitorizare pentru țările ASEAN a avut loc pe 21 noiembrie. Ne-am concentrat asupra Cambogiei pentru că se prevede retragerea temporară în temeiul regulamentului privind SGP. Doamna Koenig, director general adjunct de la DigiTrade, ne-a oferit o notă de informare. De asemenea și doamna Pampaloni, care este director adjunct la SAE pentru Asia Pacific. Retragerea preferințelor din Cambodgia a fost un proces lansat în 2018, motivul fiind negarea unor drepturi politice, acțiuni restrictive față de societatea civilă și față de sindicate. Comisia Europeană a făcut un raport și acum uh, așteptăm un rezultat până pe 12 decembrie, iar Comisia va lua o decizie despre cum să răspundă și apoi uh, avem la dispoziție două luni plus încă două pentru o decizie finală. Va fi în orice caz sub forma unui act delegat. Din câte înțelegem, s-a comandat și un studiu de impact economic, iar Comisia Europeană evaluează situația la nivel politic și la nivelul societății civile din Cambodgia. Mai sunt alte țări în regiune cu, în regimul uh, every, Everything But Arms, Myanmar și Bangladesh. Dar a fost consolidată platforma pe care acționează Uniunea Europeană, potrivit căreia convențiile internaționale trebuie respectate. Mulțumesc! Oricum vom discuta imediat după aceea situația din Cambodgia. E pe ordinea noastră de zi oricum. Nu mai sunt alte chestiuni, deci putem, iată, trece la punctul 14. Situația actuală a procedurii de retragere temporară a preferințelor tarifare în baza preferințelor EBA. Procedura a fost începută în februarie. Avem, potrivit regulilor, un an la dispoziție pentru discuții și evaluări. Iar acum, Comisia se află în ultima etapă de evaluare pentru un act delegat, așa cum spunea și Heidi. Vrem să știm care este starea lucrurilor. Binecunoscuta Helena König este aici, ea oricum merge în toate grupurile de monitorizare, și doamna Paola Pampeloni. Helena ai șase minute la dispoziție. Mulțumesc foarte mult. Putea să fiu succintă pentru că suntem cumva chiar uh, în lucru cu acest subiect. E vorba de respectarea dreptului muncii și a drepturilor omului, o piatră de hotar în politica noastră externă preferințele în baza sistemului SGP, de preferințe unilaterale, toate aceste lucruri vin cu niște obligații. Cum au spus antevorbitorii mei, am inițiat pe 12 februarie procedura de retragere temporară a preferințelor tarifare. Tot procesul acesta trebuie să continue un an de zile în total. Au fost dovezi clare la vremea respectivă cum că acțiunile guvernului cambogian încalcă câteva principii din uh, regulamentul SGP, mai ales în ceea ce privește respectarea drepturilor civile și politice stipulate la ONU la nivel de ICCPR. Convenția 87 în ceea ce privește dreptul la liberă asociere și dreptul de a organiza uh, organizații de muncă în baza OEM, apoi Convenția 98 în ceea ce privește principiul de a organiza negocieri colective și apoi Convenția cu privire la drepturile economice, sociale și culturale la ONU. După ce procedura aceasta de retragere a fost uh, inițiată, Comisia s-a angajat într-un proces de obținere de date. Ne-am axat în special pe monitorizările obținute de la ONU și OIM, apoi uh, pe informații obținute de la mediul antreprenorial și societatea civilă. În noiembrie, Comisia a predat raportul cu privire la concluziile și descoperirile sale uh, la, predat guvernului cambogian. Urmărim uh, evoluțiile până pe 31 octombrie anul curent și ne bazăm pe monitorizările și evaluările făcute în timpul acestei proceduri de retragere. De-a lungul procesului a rezultat că guvernul cambogian a fost cooperant. Ne-a furnizat informații necesare și într-adevăr a ținut cont de anumite îngrijorări uh, manifestate de noi. Unde ne situăm acum? N-a fost luată încă o decizie. I-am invitat pe cambogieni să reacționeze la raportul și descoperirile noastre. Au la dispoziție o lună de la data predării raportului, adică 12 decembrie este termenul limită. Este și motivul pentru care spuneam că suntem așa între două luntre. Și, în același timp, Comisia analizează impactul economic asupra unei potențiale retrageri a preferințelor tarifare. Pentru că, dacă există o retragere parțială sau completă, atunci e clar că va fi cu impact economic și social de care se va ține cont. o retragere ar trebui să fie proporțională rezultatelor uh, găsite. SGP-ul este un program emblematic pe care îl avem când vine vorba de susținerea unor economii vulnerabile. Ne dorim ca țările să-și ridice nivelul de dezvoltare. Vrem să-și diversifice producția și comerțul. Să aibă posibilitatea de a intra în lanțul valoric internațional. Dar toate aceste lucruri înseamnă că trebuie să respecti niște principii. În ultimii ani am putut observa că Cambodgia a folosit foarte bine preferințele EBA. Mai bine de 95% din exporturile cambogiene spre UE se fac în baza acestui regim. Exportul cambogian a însemnat 5,4 miliarde în 2018, s-a dublat față de 2013, ca să vă dați seama despre ce efecte discutăm. Și este efectul instrumentului nostru. Pe 12 februarie, Comisia va lua o decizie în Colegiul Comisarilor dacă să retragă sau nu preferințele tarifare, ori o retragere totală, ori una parțială. Acestea sunt două opțiuni valabile. Dacă se recomandă retragerea, atunci se va face un act delegat dacă nu se face retragerea, atunci act de implementare. Parlamentul European a fost implicat și ținut la curent de-a lungul acestui proces și va rămâne implicat și după adoptarea actului uh, normativ. În caz de retragere, atât Parlamentul cât și statele membre au posibilitatea de a se opune actului delegat al Comisiei, având la dispoziție o perioadă de 2 plus 2 luni. Dacă nu se opune nimeni actului delegat, atunci retragerea va intra în vigoare pe 12 august 2020. În concluzie, suntem exact la jumătatea perioadei așteptăm comentariile Cambodgiei față de raportul nostru. O să ținem la curent Parlamentul, inclusiv cu privire la reacția cambogienilor. Cel mai important element este că am vrea ca această țară să se conformeze și să respecte răspunderea conferită prin convenții. Există în continuare posibilitatea de a obține asta pentru că retragerea preferințelor tarifare reprezintă doar o măsură de ultim resort. Mai degrabă am vrea să nu se ajungă la asta. Este un instrument de dezvoltare, da, dar totodată mai este o fațetă a monedei. E vorba și de a-ți asuma niște răspunde și apoi de a le respecta cu adoptarea, niște, a unor, cu adoptarea unor convenții și cu respectarea unor norme. Acestea fiind spuse, mă opresc. Mulțumim foarte mult. Doamna Pampoloni, dacă vreți să adăugați ceva. Uh, uh, da, mulțumesc, domnule președinte, stimați eurodeputați. Câteva actualizări uh, în ceea ce privește situația politică și cum evaluăm noi acest, acest domeniu în Cambodgia. Din păcate, n-au fost înregistrate schimbări majore de la lansarea procedurii EBA în februarie acest an. Care este principala noastră îngrijorare? A fost și este. Principalul partid de opoziție, CNRP, rămâne interzis. Parlamentul cambogian este pe deplin controlat de partidul aflat la guvernare, partidul premierului Sen, toate cele 125 de locuri din Parlament au fost câștigate de acest partid la alegerile de an trecut din iulie. Astăzi, Cambodgia rămâne un uh, stat cu un singur partid și fără niciun pic de opoziție în Parlament, absolut nicio marjă de manevră pentru opoziție. Care este ultima evoluție? S-a întâmplat pe 10 noiembrie, când liderul opoziției, Kem Soka, a fost eliberat din uh, arestul la domiciliu dar cazul său nu a fost clasat și în continuare uh, are uh, dosar penal, nu poate călători în străinătate și nu se poate angaja în niciun fel de activitate politică. Ieri am aflat din presă că s-a hotărât în instanță ca dosarul său să fie judecat. El va fi, deci, pus sub acuzare. Este foarte clar că e o lipsă de progres, o lacună semnificativă în ceea ce privește respectarea unor convenții cheie ONU, în special în ceea ce privește participarea politică, drepturile politice, dreptul la liberă exprimare și dreptul la liberă asociere. În rezumat, aș spune că ne îngrijorează încă anumite aspecte politice din Cambodgia, și la nivel bilateral și la cel mai înalt nivel, prin uh, comunicatele noastre de presă, am uh, solicitat autorităților să redeschidă scena politică, să ia acțiune și să creeze o opoziție, să permită crearea unei opoziții democratice și credibile. În acest sens, am vrea ca Cambodgia să îl uh, elibereze pe domnul Ken Soka, liderul opoziției, să recunoască drepturile politice în așa fel încât el să poată juca un rol în viața politică. Vrem să fie reinstaurate drepturile politice ale membrilor opoziției care, cărora li s-a interzis să mai facă activitate politică. Cerem schimbarea trei acte legislative, legea pentru partidele politice, legea pentru ONG-uri și legea pentru sindicate. Aici ne așteptăm ori la, re, ori la re, o revizuire, ori la uh, o reformare și am vrea ca lucrurile să fie mai bine organizate la nivel uh, local. Iată, domnule președinte, care este situația deocamdată. Este, cum spunea și Elena, vrem să avem o țară prosperă și stabilă acesta este obiectivul nostru, iar respectarea democrației și a drepturilor omului este în acest context un aspect esențial. Tocmai uh, astfel se poate garanta că statul va deveni unul prosper. Mulțumesc! Înainte de a da cuvântul raportorului, doresc să menționez că îl avem alături de noi pe ambasadorul Cambodgiei, Nom Piset. Domnul Nom Piset este alături de noi și îi urăm un călduros bun venit. Hedi Hautala raportoarea pentru două minute. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și Comisie și SAE pentru că ne-au uh, oferit toate completările necesare, dincolo de ce am putut eu să vă raporteze la grupul de monitorizare. Câteva întrebări apar aici. Drepturile politice și civile reprezintă un aspect important. Apoi, avem uh, dreptul muncii, așa cum rezultă acesta din convențiile OIM și din legislația națională aferentă. Dar mai este și un al treilea domeniu care a fost foarte problematic din punctul de vedere al Uniunii și din perspectiva drepturilor omului de asemenea, și anume concesionările economice de terenuri. Ce se întâmplă în acest sector? Este activitate economică și aici. I-a avut în vedere acest sector în această procedură? Și o întrebare un pic mai amplă către comisie. Se pare că există o contradicție aici în ceea ce privește implementarea într-un caz EBA și susținem asta, dar comisia e oarecum refractară în ceea ce privește uh, drepturile de mediu, de muncă și stipularea lor în acordurile de liber schimb. Ne puteți explica un pic ce va face comisia? cum va eradica această contradicție între instrumentele pe care le avem? Mulțumim. Tot așa, două minute. Domnul Kelly, raportor din umbră din partea PPE. Thank you very much. Vă mulțumesc. Știu, Cambodgia este o țară în curs de dezvoltare cu care colaborăm strâns și în calitate de membru al delegației ASEAN și ca reprezentant al grupului meu, cred că e important să continue aceste eforturi, aceste demersuri. Avem, suntem cel al doilea partener comercial după China, după, Cam, după China pentru Cambodgia. E un partener important, mai ales dacă ne gândim la textile, încălțăminte, biciclete. E esențial să se respecte standardele de mediu, de ocupare, de protecția mediului și de bună guvernanță. Însă în Cambodgia, din păcate, există în continuare probleme care trebuie soluționate. Există o hărțuire sistematică a sindicaliștilor, angajaților care vor drept la grevă, există o acaparare a terenurilor și, de asemenea, um, există probleme legate de comunitatea LGTBI în ciuda acestor chestiuni complexe. Să nu uităm că în uh, sectorul textilelor, textilelor mă scuzați, lucrează mai ales femei, ale căror locuri de muncă ar putea fi puse în pericol dacă se retrag temporar aceste preferințe tarifare. tarifare. Deci nu am vrea să sufere populația din cauza acțiunilor guvernului prin retragerea acestor preferințe tarifare. De aceea eu cred că ar fi mai bine să avem o retragere parțială a acestor preferințe tarifare și nu una completă. Măcar așa să se înceapă. Vă mulțumim, doamna Van Brente, la SND. Mia Petra, cum polanate, ar fi trebuit să vorbească, însă dumnea ei întârziere și un locuiesc. Am discutat despre asta în grupul de monitorizare și la grupul de lucru, deoarece este o chestiune importantă, dar și foarte delicată, bineînțeles. Situația din Cambodgia se deteriorează în ceea ce privește drepturile omului, drepturile lucrătorilor, drepturile sindicaliste, sindicatelor și na, problema se pune cum să reacționăm. Așa cum spunea și domnul Kelly, grupul meu ne gândim în primul rând la impactul economic asupra grupurilor mai vulnerabile care lucrează în aceste sectoare industriale. E vorba mai ales de femei. Pe de altă parte, dacă vrei să îmbunătățești situația lucrătorilor, ai nevoie de drepturile ale omului și de drepturi politice care să fie respectate. Deci asta ar trebui să fie poziția, asta este poziția grupului nostru. Eu sunt nouă în această comisie și am auzit pe nou comisar spunând că va colabora strâns cu Parlamentul, va fi deschis și transparent. Și unul din primele dosare pe care le avem, <laughs> iată, este un dosar la care nu avem niciun fel de acces la documentație și la concluziile studiului făcut. Cum să ne facem noi treaba dacă nu prea știm ce se întâmplă exact? dacă nu putem citi acest raport, noi nu avem de gând niște informații așa vehiculate. Asta este deci principala mea solicitare. Dacă e nevoie să avem o reuniune cu ușile închise, însă e nevoie neapărat de acces la aceste documente. Să știm exact ce anume cere Comisia Guvernului Cambodgia și care sunt datele exacte. Mulțumesc! Dar iată că și Mia Petra a venit între timp. Thank you. Um, Doamnă Han, vă mulțumesc pentru prezentare și eu sunt îngrijorată de situația drepturilor omului, cum au spus colegii, dar și de drepturile politice ale partidelor de opoziție și ale membrilor acestora din Cambodgia. Sistemul de preferințe tarifare a creat multe locuri de muncă, e drept, cum s-a spus, mai ales pentru femei. Și aș vrea să știu dacă o retragere temporară ar afecta situația acestor lucrătoare care lucrează cu precădere în sectorul textilelor. Ați menționat faptul că s-a făcut o analiză economică din partea comisiei. S-a ținut cont de impactul specific asupra femeilor în acest studiu? Ați menționat de asemenea că o posibilă retragere parțială ar fi o opțiune ne-ați putea da explicații suplimentare ce ar însemna în ceea ce privește accesul la piața europeană în cadrul sistemului de preferințe tarifare. Mulțumesc! Mulțumesc! Înțelegem care e problema, spune domnul Zahradil. Suntem pe aceeași lungime de undă cu Comisia Europeană. Credem că e justificată această retragere temporară a preferințelor tarifare și ne dăm, practic, uh, consimțământul. De la GUE, domnul Emanuel... Nu, domnul Helmut Scholz. De la GUE. Mulțumesc, domnule președinte. Cu toții suntem de acord că trebuie să fim atenți în ceea ce privește această retragere temporară. La 10 ani de la implementarea acestor preferențe, Confederația Europeană a Sindicatelor spune că, din păcate, în ceea ce privește drepturile lucrătorilor, Cambodgia este unul dintre locurile cele mai proaste din lume, una din ultimele 10 țări. Deci e o problemă legată de eficiența SGP până la urmă, nu? dacă situația drepturilor omului nu se îmbunătățește și nu e respectată Convenția Internațională a Muncii. Și da, luăm act de recentele evoluții. Cerem uh, eliberarea condiționată a liderilor opoziției. S-a dat curs acestor îndemnuri, dar parcă e doar o operațiune așa de paravan pentru a nu Uh, schimba lucrurile de fapt în profunzime. E o schimbare doar de fațadă. Nu credeți că Uniunea Europeană ar trebui să accepte aceste mici ajustori? Dar, de fapt, nu, pentru că asta nu va soluționa problema al drepturilor omului și a drepturilor lucrătorilor. E o problemă sistemică aceasta, nu e o problemă care a apărut doar în ultimii ani. Mai mult, dacă e să vedem cine beneficiază de pe urma acestui sistem, nu <laughs> e vorba doar de cambogeni, de fapt. Pentru credibilitatea noastră pe viitor, evaluarea finală a comisiei trebuie să se bazeze pe fapte concrete, care să demonstreze coerența între faptul că noi spunem că avem o politică comercială bazată pe valori și practica reală, de fapt, de la fața locului. Mulțumim, are cuvântul doamna Uh, it was said that, uh, with... Doamna Mobarak, Mubarak, S-a spus că retragerea preferințelor tarifare se face practic în ultima instanță, dacă nu mai e nimic de făcut. Da, e o problemă de drepturi ale omului, e clar, însă urmările suspendării preferințelor comerciale ar fi foarte grave. Și cine ar simți cel mai mult acest impact? E bine, păturile cele mai vulnerabile din societate și sunt sigură că guvernul cambogian e foarte conștient de acest fapt. Prin urmare, ce măsură a luat bugetul cambogian pentru a îmbunătăți situația? și ce trebuie să facă în plus pentru a duce la mm, retragerea acestei decizii din partea Comisiei. Domnul Winkler, mulțumesc! Eu vreau doar să vă atrag atenția, dragi colegi, asupra faptului că vorbim de Asia de Sud-Est și vom mai rămâne în această regiune, deoarece următorul punct este Vietnamul. Nu vreau să repet argumentele raportorilor din umbră, raportorului Sean Kelly de la PPE. Sunt de acord cu dumnealui, însă vreau să vă atrag atenția asupra faptului că e vorba de uh, faptul că în următoarea perioadă competențele comisiei vor fi puse la încercare în uh, aceste negocieri până la urmă. E vorba de uh, echilibristic aici, deci trebuie să fii foarte dibaj la aceste negocieri dacă vrei să obții rezultate. Și indiferent de ce va hotărâ comisia și indiferent de ce vor hotărâ instituțiile europene, Ideea e să ne ajute să obținem rezultate în Cambodgia. Vrem să schimbăm situația de acolo, vrem să se îmbunătățească situația drepturilor omului, vrem să existe drepturi ale muncii și condiții de muncă mai bune și ne dorim de asemenea ca guvernul să um, combată aceste probleme, însă cum poți obține asta? Care e decizia corectă pentru a obține asta? E bine, în asta constă dificultatea, ideea de a avea instrumente, de a fi prezent la fața locului, de a avea uh, o putere de influență prin politica ta comercială până la urmă. Acum și eu aș avea două întrebări, spune domnul Lange. În primul rând, referitor la situația de acolo, care mi se pare clar, o retragere temporară a provințelor tarifare e necesară în situația actuală. Însă, așa cum au spus și alți raportori, poate să nu fie o retragere totală, ci parțială pentru anumite produse. Aș vrea să știu dacă la comisie s-a lansat un proces de reflexie să ne gândim la ce produse ne gândim. 70% din comerț e textil, însă e vorba și de încălțăminte și biciclete de asemenea. Ce produse credeți că ar putea să uh, fac obiectul unei retrageri parțiale temporare a acestor preferințe ă, tarifare. Și în al doilea rând, care ar fi rezultatul? Pe termen scurt. Pentru a schimba legislația e nevoie de timp. Poate că mai eficient și mai rapid ar fi să se stabilească niște acorduri, niște acorduri colective de muncă. Din câte știu, doar 5% din companii au astfel de acorduri colective de muncă în Cambodgia. Majoritatea fiind companii care lucrează pentru H&M, care are un acord colectiv global, însă toate celelalte companii nu au niciun fel de acord colectiv de muncă, deci uh, condițiile de muncă nu respectă, bineînțeles, convențiile Organizației Internaționale a Muncii. Nu ar putea exista o astfel de măsură care să oblige companiile uh, de acolo și guvernul cambogian să instituie acorduri colective de muncă în aceste companii pentru a îmbunătăți situația relativ repede. Mulțumesc. Doamna Koenig, mulțumesc foarte mult pentru întrebări. Dreptul de proprietate a terenurilor, a pământului, da, e asta, e acoperit. E unul din domeniile în care lucrurile s-au schimbat puțin în ultimii ani în mai multe provincii, guvernul a încercat să soluționeze o serie întreagă de dispute legate de proprietatea pământurilor. Ceea ce am observat noi este că s-ar putea să existe un proces mult mai centralizat și mai transparent, însă e totuși un domeniu în care s-au înregistrat ceva progrese în timpul acestei perioade de monitorizare. Acum, în ce privește contradicția dintre EBA și acordurile de liber schimb, nu știu dacă sunt complet de acord cu ce ați spus. Acum ne ocupăm și de cazul Corein, în cadrul unui acord de liber schimb. Multe din aceste acorduri sunt relativ noi și există acorduri de implementare pentru o serie de țări, mai ales în America Latină. Deci eu nu sunt sigură că există o contradicție majoră aici. Sau un lucru clar este că ne vom concentra mult mai mult pe punerea în aplicare în următoarea Comisie Europeană, mai ales pentru că ne așteaptă și mai multe acorduri de liber schimb care au uh, prevederi clar în acest sens. Însă nu totul reprezintă o dispută. De multe ori e vorba de a colabora pentru ca progresele să se întâmple la fața locului. Deci asta de obicei duce mai repede la rezultate. Deci eu una nu văd aici o contradicție, e vorba doar de etape diferite. Acum, evaluarea economică. Tocmai acum o facem. Încă nu avem rezultatele acestea. E foarte complex, deoarece trebuie să vezi de fapt ce exportă Uniunea Europeană de acolo și așa cum spunea domnul președinte, cam 75% din uh, ce importăm, din ce exportă Cambodgia, mă scuzați, sunt uh, haine, sunt textile. Deci trebuie să faci o evaluare, să vezi pe ce produse să te concentrezi. În momentul actual încercăm să vedem ce anume vrem să țintim, dacă e să se ia o decizie de retragere parțială sau to- totală a preferințelor tarifare, să vedem ce efecte vor exista asupra lucrătorilor, on female works at work. Mai ales asupra lucrătoarelor, uh, mai ales în sectorul textilelor, dar și la încălțăminte. Majoritatea angajaților, deci peste 80%, sunt femei. Uh, an economic impact. And you can say that the economic impact uh, is of course Impactul economic e într-adevăr uh, major, da, comerțul uh, reprezintă o sursă de venituri pentru această țară, dar nu sunt afectați doar lucrătorii, lucrătorii ci și alte persoane. Ocuparea duce la venituri și de la activitatea economică. Vorbim aici despre cam 4 din 5 persoane deci care sunt sprijinite de salariile acestor lucrătoare de cele mai multe ori. Da, e într-adevăr o evaluare foarte delicată dacă ne gândim la implicațiile socioeconomice, însă încă suntem pe cale de a face această evaluare. Și dat fiind când discutam despre impactul socioeconomic, ca să răspund și domnului președinte, ce, pe ce produse vrem să ne concentrăm? Chiar dacă am face o retragere parțială a preferințelor, asta nu înseamnă că ar trebui să retragem preferințe pentru întreg sectorul textilor. Am putea face o defalcare pe produse. Uh, o luare pe care trebuie să o facem, să vedem care e impactul retragerii asupra anumitor uh, părți din aceste sectoare. Și cum menționam mai devreme, există doar câteva sectoare despre care vorbim aici, de fapt. Încălțămintea, și uh, îmbrăcămintea, bineînțeles cele mai mari, dar mai există și bicicletele, unde am văzut că lucrul a evoluat în ultimii ani. Înspre venituri, exporturi care creează venituri mai mari. Avem și orezul, avem și zahărul, dar totuși suntem limitați la doar o serie de produse. Va trebui să vedem și nu e deloc ușor să o decizie. Referitor la accesul uh, la raportul cu concluziile acestui studiu. Da, încerc, uh, înțeleg îngrijorările Parlamentului, însă ne aflăm uh, <laughs> într-un proces juridic acum și confidențialitatea este într-adevăr esențială. Pe de altă parte, Parlamentul European și statele membre trebuie să primească informațiile necesare pentru a-și putea îndeplini rolul în acest proces. Deocamdată analizăm posibilitatea de a asigura confidențialitatea, dar și de a oferi în același timp Parlamentului uh, documentele necesare, dar trebuie să discutăm mai mult despre cum anume soluționa această problemă a confidențialității, inclusiv cu Parlamentul. Și așteptăm, bineînțeles, în continuare uh, concluzii din partea guvernului cambogian înainte de a vă putea împărtăși informațiile referitoare la următoarele etape din cadrul acestui uh, demers. Acum, referitor la sindicate. E unul din domeniile în care s-au făcut ceva progrese în Cambodgia în timpul acestei proceduri. Există în continuare niște probleme majore, mai ales în ceea ce privește sindicatele care au fost uh, acuzate penal și există și uh, îngrijorări legate de asasinarea unor sindicaliști toate acestea sunt o sursă de îngrijorare și așa cum s-a spus înainte, ne îngrijorează și situația implementării revizuirilor la legea sindicatelor, care este esențială și un aspect important aici este că Organizația Internațională a Muncii este foarte implicată în Cambodgia și nu e în interesul Comisiei să vină cu un proces alternativ la față de ceea ce întreprinde acum Organizația Internațională a Muncii. Deci încercăm să colaborăm strâns cu OIM și să-i sprijinim în eforturile lor, însă înțeleg că dialogul cu guvernul s-a îmbunătățit într-un câtva și sperăm să avem rezultate pozitive în ceea ce privește problemele menționate și situația sindicatelor. So with that actually a reply also to the și răspund astfel și la problema legată de negocierile colective și acorde colective de muncă. Da, e probabil ceva ce mm, are în vedere echipa de la OIM. Putem să le transmitem, bineînțeles, această sugestie. Și cred că am reușit să răspund la toate întrebările. Doamna Pampeloni, de la SEAE, țin să confirm doar ceea ce a spus Helena și țin să spun încă o dată, obiectivul nostru în cadrul acestui demers este să îmbunătățim situația din Cambodgia. Situația democrației și a drepturilor fundamentale. Pentru noi, acesta garantează pacea și stabilitatea din această țară și întreaga populație ar avea de câștigat. Dacă Uh, lucrurile ar lua întorsătura pe care o sperăm noi. Prin dialogul uh, eBay și prin discuțiile bilaterale pe care le avem la nivelul cel mai înalt, la nivel de prim-ministru recent, cred că există o posibilitate de a dialoga. Și ceea ce cerem noi e fezabil. Deci dacă există voința politică și dacă acest dialog se va desfășura așa cum credem noi, suntem încrezători în faptul că o serie din exigențele prezentate în raportul nostru și în dialogul nostru pot fi uh, puse în aplicare la timp înainte de finalizarea acestui raport. Sper să existe încurajări și din partea Parlamentului European față de guvern să întreprindă în continuare acțiuni în legătură cu um, progresele tangibile pe care trebuie să le obțină în următoarele zile. Vă mulțumesc foarte mult. Există voință politică? întreb acum pe omologii noștri cambogieni. Thank you very much, uh, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu țin să vă mulțumesc foarte mult pentru observațiile și comentarii făcute în legătură cu EBA și această eventuală retragere a preferințelor tarifare. Îi mulțumesc doamne Helena König și doamnei Pampolini pentru informările făcute în legătură cu raportul final și cu concluziile din acesta. După cum știți, Cambodgia și-a luat angajamentul să reacționeze la cererea comisiei până pe 12 decembrie, acesta este termenul și noi ne vom concentra, bineînțeles, pe neajunsurile prezentate în raportul Comisiei Europene. Însă, astăzi pot să vă informez pe scurt, stimați europarlamentari, în legătură cu participarea politică care a fost identificată în raport ca fiind deficitară It's not a, uh, uh, it's kind of like a slow process or something. Um, on the, you know, like um, for the Mr. Some, uh, the, the, the case of uh, Mr. Skamsuka, of course, like um, maybe uh, you, under, uh, you, um, you get the, some kind of like... Cazul domnului Semsoca, într-adevăr, um, este bine cunoscut, e cunoscută și decizia curții de pe 10 noiembrie Domnul Sonseca acum uh, poate călători liber pe teritoriul Cambodgiei în urma deciziei curții. Poate se întâlni de asemenea, se poate întâlni cu persoanele cu care dorește, însă nu îi se permite să călătorească în străinătate, deoarece trebuie să fie prezent atunci când va fi uh, uh, sesizat de curte. Acum, în ceea ce privește decizia curții de, din 2 decembrie. Data exactă pentru proces încă nu a fost dezvăluită, însă sper că va fi anunțată cât mai devreme. Și tot în cazul domnului Sensoca. Se cere în raport să fie eliberat pe deplin, însă dumnealui se află Uh, uh, dumnealui este implicat într-un proces deocamdată. Eliberarea dumnealui se va face doar dacă va fi uh, iertat de rege. Deci dacă va fi găsit nevinovat de conspirație, acesta fiind, cap, acesta fiind unul din capetele de acuzare. Acum, referitor la actualizarea legislației cu privire la ONG-uri, Bineînțeles că guvernul a organizat um, un for, a, am primit de asemenea 17 propuneri din partea societății civile în cadrul acestui for cu privire la legea ONG-urilor. Deci a avut loc această consultare între societatea civilă și guvern pentru a iniția o modificare a legii uh, ONG-urilor, pentru a îmbunătăți participarea societății civile și pentru a permite organizarea și uh, acestor persoane. Acum, legea sindicatelor este și ea, bineînțeles, foarte importantă, are legătură cu legislația muncii. Guvernul a hotărât să prezinte această lege Parlamentului Acum are loc procesul de adoptare a amendamentelor la legea sindicatelor în Parlament. Deci acestea sunt informațiile actualizate pe care le avem. Și referitor la problema proprietății pământului. Așa cum spune și doamna Helena König, aici avem o evoluție pozitivă a situației. În două provincii s-a rezolvat de prin problema disputelor. Mai există însă încă alte trei regiuni unde persistă probleme legate de dispute de acest gen, legate de mm, proprietatea pământului, dispute între cetățeni și companii. Acum, dacă are sau nu guvernul nostru voința politică de a face lucruri, de a face ca, de a face forțuri pentru ca situația să se schimbe. Da, bineînțeles. Și în ceea ce vește drepturile politice și drepturile civile, ne luăm un angajament să facem eforturi și să onorăm declarația de anul trecut, dar bineînțeles, demersul nostru va fi etapizat și știți și dumneavoastră că legislația nu se poate face peste noapte, va fi nevoie de timp, așa cum spunea și domnul președinte. Dar noi procedăm pas cu pas pentru a îmbunătăți situația societății civile și a drepturilor uh, politice. Vă mulțumim, domnule ambasador, pentru explicații. Știți foarte bine că Parlamentul European și-a luat un angajament foarte clar în ceea ce privește drepturile omului drepturile muncii și a standelor de mediu și vrem ca acestea să fie respectate. Vom reveni uh, cu altă discuție în ianuarie sau februarie, o altă discuție referitoare la situația din Cambodgia. Am auzit, ați auzit care este poziția foarte clară și solidară a instituțiilor europene, trebuie găsită o soluție pentru persoanele din, pentru populația cambogiană. Trecem acum la punctul 15. În ultimul mandat, după cum știți, am reușit să venim cu o lege absolut uh, extraordinară. Domnule Winkler, dumneavoastră știți, e vorba de minereurile din zonele de conflict. Acum pregătim uh, implementarea, aplicarea acestui regulament care va intra în vigoare um... în 2021 și toată lumea trebuie să fie pregătită pentru asta. Și chiar dacă regulamentul nu este încă pus în aplicare, există urmări, consecințe deja asupra situației din Republica Democratică Congo, unde folosirea acestor minereuri din zonele de conflict pentru finanțarea războiului civil a scăzut foarte mult. Însă e nevoie de măsuri suplimentare pentru a pune în aplicare această legislație aici și domnul Canado ne va spune care este situația actuală în legătură cu punerea în aplicare. Dumnealui este director care se ocupă de strategie comercială și acces pe piață. Vă rog frumos you very much, Mr. Uh, Chair. Indeed, um, thanks is no, in no small measure to the leadership of this House. Mulțumesc, domnule președinte. Am adoptat regulamentul privind uh, minereurile din zone de conflict și acesta este un mare, mare pas înainte pentru a face obținerea acestor minereuri ca fiind, um, să fie um, făcută în mod um, reglementat. acum suntem în, et în etapa de a uh, începe aplicarea, începând cu 1 ianuarie 2021. Cei care nu au fost prezenți în Parlamentul uh, trecut ar dori probabil să știe că acest regulament este esențial, foarte important pentru valorile europene. Pentru prima dată în istorie, un uh, Uh, uh, sunt obligații de uh, diligență obligatorie impusă importatorilor de minereuri. Pentru tungsten, aur, tantalum și staniu. impactul acestui regulament uh, merge dincolo de granițele Uniunii Europene, este chiar global. Obiectivul este să um, distrugem legătura între aceste metale pe care le-am menționat și conflictele armate și abuzurile ale drepturilor omului legate de zonele de conflict. Regulamentul, după cum spuneam, are un efect global pentru că afectează în mod direct sau indirect o serie întreagă de uh, actori economici, dar este global și în ceea ce privește domeniul său de aplicare geografic. Lucru uh, ce se întâmplă pentru prima dată în lume. Elementul principal din acest regulament um, este constituit de aceste mecanisme puternice de verificări ce trebuie făcute, uh, mecanisme prevăzuse și de OCDE, uh, sisteme de gestiune, sisteme de gestionare a riscurilor, uh, planuri de gestionare pentru aceste riscuri și mai ales transparență, audituri ale unor părți terțe asupra importatorilor, dar și raportare publică în ceea ce privește practicile de uh, diligență și de transparență. Acum trec la partea mai puțin atrăgătoare a acestei prezentări. Unde ne aflăm? Facem munca uh, complicată, dar importantă și minuțioasă de a uh, verifica, de a uh, pune în aplicare acest regulament. În august 2018 uh, deja făcuse mari progrese. Orientările pentru statele membre pentru a face verificări ex post pentru importatori UE uh, a fost deja finalizată în august 2018. Regulamentul uh, delegat privind metodologia pentru evaluarea și recunoașterea diligenței necesare privind lanțul de aprovizionare a fost finalizat în ianuarie 2019, iar acum avem în vedere primele aplicări pen, prin sisteme de recunoaștere. E important acest lucru, pentru că acest lucru facilitează, mai ales pentru IMM-uri, implementarea acestui regulament. Și sperăm ca următoarea etapă, după ce finalizăm cele două aplicări pe care le avem, să, deci următoarea etapă ar fi să uh, stabil, stabilim o listă de uh, topitori uh, certificați. De asemenea, vom oferi expertiză uh, și o listă non-exhaustivă a unor actori prin, principali pe această piață și sperăm deci ca acest document să fie această listă indic de, această listă de uh, zone de conflict uh, cu risc ridicat să fie pregătită um, în anul următor. În anexa 1 din regulament, unele elemente nu sunt încă incluse și așteptă, pentru că așteptăm încă date din partea statelor membre, însă ne-ați solicitat să facem mai mult decât legislație. Ne-ați solicitat și măsuri de acompaniere, în special am luat o serie întreagă de măsuri pentru a ajuta IMM-urile. Poate fi vorba de un instrument complex. Tocmai de aceea am introdus un proiect cu o platformă IT multilingvă pentru a ajuta IMM-urile să facă față um, acestui cadru de obligații. De asemenea, am tradus uh, orientările OCDE în toate limbile uh, oficiale ale UE, lucruri mici, dar importante. De asemenea, facem progrese în ceea ce privește pregătirea unei platforme online de transparență care va permite uh, companiilor în naval să își prezinte um, eforte, eforturile de diligență. Pentru că, după cum uh, știți, dacă nu, uh, companiile care nu dau dovadă de transparență sunt uh, adesea ținta unor suspiciuni. Încercăm să punem la dispoziție 12 miliarde de euro să avem un buget pentru a ajuta companiile să pună în aplicare regulamentul un minut uh, ca să vă vorbesc despre ceva care poate chiar vă interesează. Um, care este senzația noastră cu privire la acest regulament? Bineînțeles că el nu este uh, încă uh, în aplicare în totalitate, dar pot să vă spun că el deja germinează. Trebuie să și cred că putem să facem lucrurile să se schimbe datorită leadership-ului european. Acesta a fost obiectivul și avem senzația că asta se întâmplă. Am avut sute de cereri de informații din partea companiilor din Uniunea Europeană. Deci, uh, regulamentul este cunoscut, ceea ce dă semne bune pentru implementarea regulamentului. Apoi, am uh, lansat un, o campanie de conștientizare um, și de luare de contact cu uh, o serie întreagă de Uh, organizații care sunt multiplicatori. Am fost în Africa de Sud, de exemplu, și am discutat cu... La, am uh, participat la cea mai mare conferință de minerit. Am fost în Hong Kong. Uh, am discutat cu părțile interesate cheie din China aceste lucruri cu un nivel ridicat de interes. Am fost în Ruanda și am participat la reuniuni la forumul uh, pentru Africa Centrală și de Est, la forumul de minerit pentru Africa Centrală și de Est. Deci, uh, după cum spuneam, uh, am lansat lucrurile, multe alte organizații impun astfel obligații uh, și în conformitate cu regulamentul nostru și cu orientările OCDE, de exemplu, uh, bursa de uh, metale de la Londra a făcut asta de curând, însă, după cum știți, durează, durează să ai o abordare țintită și care să funcționeze și petrecem mult timp pe chestiuni de genul protecția datelor pentru ă, platforma pentru transparență. Bineînțeles, trebuie să respectăm acest lucru pentru că protecția datelor este un drept fundamental, face parte din valorile europene. Și ne ocupăm și de un alt ă, subiect foarte plicticos, dar foarte important, ă, instrumentalizarea datelor din partea statelor membre. Și asta durează. A fost o decizie inteligentă să ne acordăm timp suficient pentru ca acest regulament să devină un succes. Considerăm că suntem pe calea cea bună, însă mai este mult de făcut și de-a lungul acestui uh, proces, cu cea mai mare plăcere vom continua să primim contribuțiile din dumneavoastră pentru ca acest instrument pe care l-am creat împreună să foată, poată fi aplicat în totalitate. Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte, și mi-amintesc foarte bine uh, de discuțiile pe care le-am avut, uh, inclusiv uh, despre traducerea orientărilor OCDE în toate limbile europene dar se pare că funcționează. Domnul Winkler, raportorul nostru. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să încep prin a-i mulțumi comisiei și pentru informarea de astăzi, dar, și, dar mai ales pentru enormul volum de muncă. După cum ați spus, ă, noi vedem suprafața ă, activităților și muncii. Cred că trebuie să, ă, după cum spuneam, să ne acompaniem și să ajutăm IMM-urile pentru că măsurile datorită naturii acestor metale sunt implicate IMM-uri, chiar dacă nu le-am vizat noi direct. Vă mulțumesc de asemenea că ne-ați ascultat. Mă adresez comisiei pentru că, domnule președinte, am senzația că chiar ne-au ascultat. Din ce am ascultat astăzi, înțeleg că se schimbă mentalitățile și mi se pare cel mai important lucru. Se schimbă mentalitățile atât în Uniunea Europeană, dar uh, și la fața locului, pentru că se uh, aplică obligații și se creează capacități. Ați menționat uh, Republica Democratică Congo. Bun, acest regulament nu numește niciun fel de țară sau regiune, dar uh, mi se pare important. O ultimă observație, OCDE, pentru că poate că unii colegi n-au participat în uh, mandatul trecut la dezbatere. Poate că vă întrebați cum au fost alese aceste patru metale și cine le-a ales. Este vorba de cooperarea noastră cu OCDE. Um, în special pentru aceste patru metale, OCDE a lucrat deja cu părțile interesate și a propus uh, mecanismele uh, pe care le-am prevăzut și noi. De aceea, patru metale în viitor probabil vom extinde. O întrebare către comisie. Dacă ați putea, pe scurt, să ne spuneți ce se întâmplă cu abordarea statelor membre. Vedeți mai degrabă reticențe sau mai degrabă semne pozitive din partea statelor membre în crearea autorităților, mecanismelor de informare, protecția datelor și așa mai departe. Domnul Morel. Mulțumesc. A fost uh, unul dintre, una dintre dezbaterile epice ale mandatului trecut. Um, noi, uh, de, deputații, propusesem un uh, sistem mai ambițios. Nu știu dacă vă amintiți. E drept că se referea că cele, uh, cele patru metale intră în compoziția multor obiecte, becuri, telefoane, laptopuri și așa mai departe. 880 de mii de întreprinderi în amont sunt, viza, sunt vizate și am considerat că, trebuie, am considerat că 880.000 de întreprinderi ar trebui să fie uh, vizate. Însă n-a fost poziția Comisiei. Pentru că ei ar fi preferat uh, mecanismul de autocertificare voluntar. N-a fost foarte ambițios, am ajuns la un compromis. Compromisul este interesant și ceea ce este într-adevăr încurajant este că lucrurile sunt pe cale să uh, se pun, să, să, să se pună în practică. Apoi, întrebarea de ce nu este inclus cobaltul, uh, important pentru telefoanele mobile. Apoi, uh, se propune în continuare verificarea uh, întreprinderilor care utilizează aceste metale, mai ales în ceea ce privește telefoanele mobile. Anumite țări, de exemplu americanii, la momentul respectiv, aveau la momentul respectiv legislație mai dură, dar mai eficientă. Deci, avem o legislație care a devenit interesantă pentru că Parlamentul s-a, mobilizat bine, însă suntem uh, în continuare destul de departe. Nu putem să vorbim despre diligența obligatorie ca și când ar fi cazul ideal, pentru că nu este. Mulțumesc, Jude. Mulțumesc. Mulțumesc pentru prezentarea celor de la uh, comisie referitor la ce fac. Um, legislația privind minereurile din zone de conflict a fost o piesă din puzzle-ul um, a ceea ce încercăm să facem în politica comercială. Și vom monitoriza cu atenție cum este um, implementat. Eu aș avea o întrebare mai, mai degrabă de ordin general. Avem o serie întreagă de piese din acest puzzle. Avem minereurile de conflict, avem regulamentul privind lemnul. La audierile comisarilor, domnul Didier Renders pentru justiție a fost întrebat direct referitor la o lege orizontală privind diligența obligatorie în Europa. Și m-ar interesa poziția dumneavoastră, pentru că dumneavoastră sunteți în primul rând, în prima linie a dezvoltării acestor obligații de diligență. Cum am putea crea un cadru european de diligență? Apoi, o a doua întrebare specifică privind uh, minereurile din zone de conflict. Negociarea a fost dură, dezbaterile au fost uh, pline de emoții. Și o victorie cheie a fost faptul că această diligență este obligatorie. Unul dintre lucrurile care constituie o slăbiciune, despre care vorbea și Emanuel, este, sunt utilizării naval. Însă o altă slăbiciune ținea de aplicare și sancțiune atunci când există probleme. Și mi-aș fi m-am întrebat dacă la nivel de implementare au existat uh, idei despre cum putem uh, consolida cadrul de implementare astfel încât să ne asigurăm că această obligație uh, că nerespectarea obligațiilor duce la consecințe pentru uh, cei din sector. Nicola. Misiune. Mulțumesc. aș vrea să-i mulțumesc comise pentru informațiile oferite în această dimineață și cum ne reamite și Emanuel a fost una din bătălie epice pe care le-am purtat în mandatul anterior. Am discutat foarte mult despre multe aspecte veștile pe care le dă comisia astăzi uh, ne sunt utile și sunt interesante, ar spune eu. Și trebuie să vă spun că în această perioadă eu am avut ocazia de a mm, discuta cu reprezentanții sectorului aurifer, cei care folosesc aurul, de exemplu, în regiunea mea. Și reacțiile lor au fost uh, diferite, aș zice eu. Marea industrie a privit cu ochi buni această măsură trebuie să spun. Există chiar astăzi uh, persoane care din uh, uh, asta fac și un brand comercial important. Deci ei arată clar că lucrează cu minereuri care nu vin din zone de conflict. Da, a fost un succes în mandatul anterior și am reușit să transmitem un mesaj important opiniei publice. Am atras atenția asupra originii anumitor minereuri. Deci a fost un element care a dus la o conștientizare mai mare a opiniei publice și pe asta cred eu că trebuie să insistăm în continuare. Deoarece în spatele producătorului se află și un consumator atent care în ziua de astăzi le cere companiilor care produc anumite bunuri ca acestea să prezinte anumite garanții. Și acesta este un element uh, important pentru a atenua uh, activitățile pentru a atenua impactele negative pe care le pot avea anumite companii. Însă, acum, referitor la IMM-uri, acolo există îngrijorări, deoarece IMM-urile întâmpină cele mai multe dificultăți. Și aici trebuie să ne asigurăm că și în partea de jos a filierei să existe niște exigențe administrative care să nu fie prea împovărătoare, ci să fie utile uh, și să, uh, să ajute aceste companii să-și desfășoare activitatea pentru a-și uh, putea garanta un produs final fără minereuri ce provin din zone de conflict. Dar povara administrativă deci trebuie evitată. Asta e important. Și importantă e și informarea consumatorilor, după cum spuneau eu, deoarece consumatorii sunt cei care până la urmă uh, impun uh, Uh, filierei de producție această obligativitate de a acorda atenție originii minereurilor respective. Îi mulțumesc și eu Comisiei pentru explicații legate de punerea în aplicare. Some... Am câteva întrebări legătură cu ce ați spus. E vorba de baza de date transparentă. Din câte am înțeles eu, ați spus că dacă nu, lucrurile nu sunt făcute ca lumea, atunci uh, poate fi pătată reputația întreprinderilor vizate. Cum puteți uh, garanta o manieră propice de a oferi uh, informații publice în cadrul acestei baze de date, ca să nu trebuiască să parcurgem rapoarte de sute de pagini pe durabilitate, care să conțină de toate și nimic. Ați spus că protecția datelor trebuie să fie respectată, dar vă rog frumos să ne dați mai multe explicații. Ce înseamnă aceasta concret? E vorba despre secrete comerciale? Cum se leagă totul de obligația de a oferi informații publicului larg? Referitor la implementare, e adevărat oare că Germania deja a introdus amenzi Uh, la nivelul planurilor de transpunere și care este situația regimului de sancțiuni în programele statelor membre. Aș vrea de asemenea să vă spun că ieri președinția finlandeză a discutat despre o conferință de succes de o zi întreagă cu privire la comportamentul corect antreprenorial și era vorba și de due diligence obligatoriu la nivel orizontal pentru Uniunea Europeană, sectorul uh, cu privire la Cacao a spus că ar vrea să aibă uh, acest uh, principiu due diligence obligatoriu. Trebuie să luăm foarte în serios minereurile de conflict, pentru că ar putea ce se întâmplă aici să paveze calea înspre o abordare orizontală. Există deja întrebări uh, adresate de colegii mei despre cum să extindem acest instrument înspre alte metale. Chiar am vorbit cu reprezentanți de companii care au menționat, de parteneriat, menționat parteneriatele de succes care pot rezulta astfel, mai ales la partea de implementare, punere în practică. Ce ne poate vorbi Comisia despre aceste parteneriate și cum se poate ajunge la acestea și cu ce rezultat? Este un instrument foarte util, uh, un instrument inovator, și, într-adevăr, cred că pune um, bazele unui due diligence la nivel orizontal. Helmut Scholz. Mulțumesc, domnule președinte, vreau să fiu succint, căci s-au spus deja multe despre istorie um, și Parlamentul s-a descurcat oricum foarte bine pe acest dosar. Dar am o întrebare. Am spus că vrem să ne uităm uh, mai mult și mai atent la detalii am văzut că am putut merge în amonte și apoi dacă vrem să avem în vedere și consumatorul și cât trebuie să știe el și cum să responsabilizăm pe el, trebuie să mergem în aval. Și dacă totul începe de-abia în 2021, ce înseamnă până la urmă asta pentru discuție? Cum se pregătește comisia să meargă și mai mult înainte, ca să avem întregul lanț valoric încorporat în discuția despre minereurile de conflict și abia după aceea putem adăuga elemente, <laughs> minereuri. Deocamdată însă aș vrea să ne concentrăm uh, pe întregul lanț valoric în amonte și în aval. Mulțumesc, domnule președinte, spuse doamna Bricmu. Vă mulțumesc pentru că ne-ați prezentat informații în legătură cu acest regulament. Acum, am o întrebare. Munca copilului. Ați uh, constatat o îmbunătățire de la aplicarea regulamentului cu uh, privire la asta? Ce rezultate vizibile, care erau rezultatele așteptate și ce se face în cadrul acestui regulament? Și a doua întrebare se referă în mod specific la aur. Am înțeles că există o problemă deosebită de trasabilitate, ce aurul poate fi topit după aia. Există un demers special față de această problemă? Și ce abordare aveți? Mulțumim. Domnul Cananu. Wow. <laughs> Thank you very much. Thank you to... Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc raportorului Winkler pentru leadership în acest uh, proces. De fiecare dată când discutăm despre asta la comisie, apreciem pe domnul Winkler. Multe întrebări uh, au vizat statele membre și cum evoluează lucrurile la nivelul lor și abordarea stat, pe stat membru. Noi avem acum punctele de contact ale autorităților competente din statele membre. A fost o precondiție. Este un pas care a fost făcut deja. În plus, se muncește din greu pentru a filtra statisticile în așa fel încât să fixăm niște praguri care n-au fost fixate în regulament și apoi este o dezbatere foarte plină de viață despre procedura de încălcare a obligațiilor, infringement, un subiect lansat de mulți dintre dumneavoastră. Este competența statului membru până la urmă să se ocupe de procedura de infringement. Regulamentul nu prevede sancțiuni Totodată însă poți să ai penalități administrative, care nu sunt sancțiuni. Dar vă las pe noastră să citiți așa scrisul mărunt. Și am înțeles că mai multe state membre se gândesc la asta. Avem un grup de experți la lucrările căruia eurodeputații pot participa. Discuțiile sunt în curs și impresia mea personală este că vor fi lideri, adică state membre un pic mai interesate sau un pic mai concentrate, ca să nu mă dea nimeni afară, pe acest subiect și care vor fixa ritmul, iar celelalte state membre se vor adapta și uh, vor ține pasul cu procedurile de infringement cu tot, care sunt foarte importante. Au fost multe comentarii despre ce a rămas pe din afară la fostele negocieri și despre nivelul mai ridicat de ambiție care se impune. Ținem cont de asta și chiar am spus că vom analiza anumite elemente când facem prima revizuire a regulamentului. Oricum, ce învățăm până acum, uitându-ne la ce s-a întâmplat, este că trebuie să nimerim lucrurile din prima pentru că aceste elemente sunt prea importante ca să nu funcționeze. Deci nu putem lăsa acest proiect să eșueze. Însă dați-ne un răgaz pentru că știu că sunt foarte multe subiecte importante, dar cu puțin răgaz o să putem să venim în fața dumneavoastră uh, tratând toate subiectele care au rămas pe din afară, după cum ați uh, spus în trecut. Vreau să vă dau și un exemplu. Domnul Morel a întrebat uh, dacă chiar se va întâmpla cu uh, mersul în uh, aval. are loc o conferință anuală uh, cu cei șase cei mai mari producători din lume de chipuri de calculator. Ei, acum, au incorporat regulamentul nostru la due diligence, mai ales cu privire la aur. Deci, există această tendință de a încorpora tot lanțul valoric și uneori, dacă suntem prescriptivi, da, ajungem la liman, dar să știți că soarele dezinfectează. Au ascultat foarte multe comentarii relevante. De exemplu, domnul uh, Danti vorbea despre valoarea comercială a due diligence și sunt de acord cu dumneavoastră. Este și cu implicații comerciale și acesta poate fi un efect pozitiv dacă faci ce trebuie la nivel uh, comercial. Vrem sau nu vrem due diligence orizontal? Cei de la DigiJust, tocmai ce finalizează, au cerut un raport, de fapt, îl vor primi până la sfârșitul anului și au în vedere posibilitatea unei abordări orizontale. Chiar se discută despre asta. Iar noul meu comisar, domnul Hogan, v-a și spus că avem un bun început dar mai avem cale lungă de bătut până să ajungem la due diligence. În orice caz, vă stăm la dispoziție și vă suntem alături. În încheiere, nu, nu avem date concrete cu privire la munca copiilor și impactul uh, muncii rândul copiilor, dar e foarte clar că în ceea ce privește abuzurile cu privire la drepturile omului, acest subiect devine foarte relevant în zonele acestea de conflict. Așa că, bineînțeles, credem cu tărie că va exista un impact semnificativ pozitiv în acest domeniu, însă trebuie să urmărim evoluția lucrurilor și pe măsură ce aflăm lucruri, uh, vi le transmitem. Am răspuns timp de 5 minute și jumătate, nu mi-a mai rămas timp, dar în rest vă stau la dispoziție în bilateral dacă simțiți nevoia să mai intrăm în detaliu. Noi prețuim foarte tare această oportunitate pentru că grație acestui dialog și prezenței noastre aici am uh, obținut rezultatul de acum și sperăm să obținem mult mai multe și mai bune pe măsură ce lucrurile evoluează. Mulțumim foarte mult. Da, suntem limitați ca timp. Pentru că mai avem, iată, pentru patru uh, puncte de pe ordinea de zi, doar 45 de minute. Heidi, îmi pare rău. În cele 5 minute cred că putea să primești și eu răspuns la protecția datelor. I do apologize. Îmi cer scuze. Uh, am vrut să fiu uh, um, succint și cumva am preferat să nu mă, se supere președintele pe mine și să vă supărați dumneavoastră. Asta este. Nu e vorba de confidențialitatea datelor de import. Platforma cu prea transparență e vorba de în aval și să-i determin pe cei din josul lanțului să fie curați. Nu e vorba de informații comerciale sensibile, e vorba doar de a afla cine are dreptul, pentru că noi partajăm asta cu statele membre. Deci cine are dreptul să publice informații, sub autoritatea cui și este de obicei o mare uh, încurcătură birocratică de care nu vreți uh, să vă ocupați dumneavoastră. O reparăm noi, dar durează. Mulțumesc. Am încheiat punctul 15 și trecem direct la punctele 16 și 17 împreună. Nu uitați însă că mai avem și 18 și 19 ca puncte de discutat înainte de ora prânzului. Acum, 16 și 17, încheierea acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam, uh, consimțământ și rezoluție și apoi la 18 și 19 avem acordul pentru protecția investițiilor. În orice caz, bun venit uh, Camerei uh, de Comerț UE Vietnam și reprezentanților Vietnamului. Dau cuvântul direct domnului Zahradil pentru a, ne a, a discuta despre cele 214 amendamente la rezoluție. Patru minute. Mulțumesc, domnule președinte. Nici n-am nevoie de atâta, căci voi fi deosebit de succint, mai ales fiind presați de timp. Am avut o reuniune săptămâna trecută la Strasburg cu raportorii din umbră și am hotărât să transmitem o scrisoare în numele Uh, INTA, atât uh, autorităților vietnameze, cât și comisie cu privire la foaia de parcurs. Ce înseamnă foaia de parcurs? Un plan credibil de implementare după adoptarea codului reformat al muncii. Scrisoarea va fi gata săptămâna aceasta. Ea vă va fi prezentată dumneavoastră, domnule președinte, și raportorilor din umbră pentru comentarii și semnături și voi transmite mâine un prim proiect de text Asta, desigur, după discuția noastră de ieri și apoi de, după cea de astăzi. Cu privire la amendamente, după cum s-a spus, 214 au fost depuse, exagerat de multe. Am pregătit 25 de amendamente de compromis uh, ca să mai discutăm pe marginea acestora, să vedem în ce direcție vor uh, evolua lucrurile. Am făcut deja o dezbatere săptămâna trecută pe marginea unor amendamente, va mai fi o altă reuniune în decembrie și Îmi doresc să organizez totul pe clastere, ca să facem amendamente de compromis din clastere, pentru că sunt numeroase amendamente de natură similară sau egală în ceea ce este legislația muncii, situația drepturilor omului, protecția mediului și schimbările climatice și alte lucruri de acest gen. Așa că zic că ar fi de dorit să grupăm totul pe clastere, și apoi, uh, cu permisiunea uh, raportorilor din umbră, să adoptăm amendamente de compromis pe care să vi le și prezint după aceea. Un text comprehensiv uh, și bine gândit de la Comisia INTA. Cam atât deocamdată. Voi reveni în momentul în care discutăm și despre următorul subiect și anume protecția investițiilor. Mulțumesc. Acum, raportor din umbră, două minute dacă se poate, dar nu neapărat două minute întregi. Domnule Winkler, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Ce manieră prietenoasă și deschisă de a conduce lucrările, dar și eu mă uit la ceas, desigur. În primul rând, domnule raportor, vreau să vă mulțumesc dumneavoastră și echipei dumneavoastră pentru munca pe care ați făcut-o, o muncă uh, grea, cu multă dezbatere. Așa cum ați spus, Camera Comerțului e prezentă aici, Ambasada Vietnamului de asemenea. Și vreau să mulțumesc încă o dată tuturor celor care au fost implicați uh, în misiunea INTA de la Hanoi, care a fost iluminatoare, dacă e să spun așa, din multe puncte de vedere, un pas deosebit de relevant în această dezbatere cu privire la acordarea consimțământului din partea Parlamentului European. Și apoi, permiteți-mi să revin la ceea ce spunea raportorul, are abordarea aceasta de a construi amendamente de compromis prin a defini clustere de amendamente. În numele PPE-ului, sunt perfect de acord. Este o abordare corectă, după mine, și chiar permiteți-mi să numesc câteva clastere. În primul rând, să discutăm despre beneficiile economice și uh, aici să menționăm implementarea eficientă. Parte din amendamentele PP-ului merg în această direcție. Al doilea cluster, sau următorul cluster, pentru că nu e o ierarhizare, despre durabilitate, dezvoltare durabilă, dreptul muncii, uh, drepturile omului, uh, protecția mediului, schimbări climatice, tot ce vrem să obținem dincolo de obiectivele economice în ceea ce privește schimbarea și deschiderea societății vietnameze. Și următorul cluster, la fel de important, efectul geopolitic, rolul geopolitic al UE în regiunea mai extinsă, nu doar în Vietnam, ci în Asia de Sud-Est cu noile provocări care, a, pe care le avem. Iată, deci, direcția amendamentelor noastre. Noi așteptăm cu nerăbdare următoarele discuții. Avem atitudine deschisă, dispusă la compromis. Suntem gata să lucrăm pe amendamentele de compromis pentru a redacta un raport foarte bun cu privire la acordul de liber schimb. Mulțumim, Jude Curtin Darling de la Socialiști. Mulțumesc foarte mult! După ultima noastră discuție de la INTA, s-a obținut un progres foarte bun, mai ales în ceea ce privește consensul la care am ajuns cu privire la această scrisoare comună de adresat atât părții UE prin comisie, cât și guvernului uh, vietnamez cu autoritățile relevante, cerând uh, o foaie de parcurs obligatorie UE-Vietnam, mai ales cu privire la dreptul muncii și uh, drepturile omului care vin la pachet. Să vedem acum care sunt cele uh, trei lucruri importante pe care vrem să le regăsim în foaia de parcurs, pe măsură ce lucrurile avansează. Claritate cu privire la calendarul de ratificare, uh, referitor la Convenția 87 și 105 din Convențiile ONU, uh, OIM, mă scuzați, și apoi am văzut deja că acest calendar a fost tot amânat și am vrea să se respecte calendarul. Vrem garanții cu privire la măsurile de implementare. Salutăm faptul că a fost uh, revizuit codul muncii, dar totul uh, uh, depinde de implementare și de detaliile care vor rezulta din acest proces. Sunt măsuri de implementare care trebuie să garanteze dreptul la liberă asociere, să nu fie îngreunat totul cu procesul de înregistrare sau prin tevatură administrativă. Indicator clar din partea Vietnamului cu privire la ajustarea legislației interne care să nu limiteze dreptul la liberă asociere. Sunt câteva aspecte din codul penal care vor fi adaptate pe viitor pentru a exista conformitate cu ratificarea Convenției 87, dar mai ales 105, în așa fel că țara să fie perfect aliniată drepturilor uh, internaționale politice și civile. Și în ultimele 5 secunde, permiteți-mi să mă refer la situația drepturilor omului în general. Delegația la Hanoi a fost excelentă. Audierea de ieri, de asemenea, foarte detaliată, foarte bună, dar mai sunt și câteva evoluții negative care au apărut în ultimele săptămâni și trebuie să subliniez arestarea lui Pham Chi Dong. Președintele Uh, Asociația Independente a Jurnaliștilor din Vietnam, arestat pe 21 noiembrie, la o zi după adoptarea codului muncii. Libera, dreptul la liberă exprimare apare în solicitările noastre de progres. Deci uh, vrem ca pe solicitarea noastră cheie să apară o mișcare până în ianuarie și cer atât autorităților UE cât și autorităților din Vietnam să încerce să facă tot posibilul pentru ca în ianuarie să avem niște semnale pozitive și deloc negative, cum am putut vedea în trecutul recent. Mulțumesc de la Renew Karin Carlsboro. Mulțumesc. Aș vrea ca în primul rând să vă spun cât de mult apreciem această propunere de acord de liber schimb, deoarece noi credem că prin comerț se creează șanse atât pentru consumatori, pentru companii, pentru companiile mici și mari. Comerțul e benefic. Dar noi în această comisie ne cam concentrăm uh, mult pe probleme, însă să nu uităm că până la urmă <laughs> ne ocupăm de un element uh, minunat, de comerț. Da, ne dorim să se concretizeze acest acord de liber schimb. Uniunea Europeană este mm, Um, locuri prin precăderea drepturilor omului și al valorilor. Da, când e vorba de abolirea pedepsei capitale, când e vorba de dreptul tuturor de a-și uh, exprima ideile, libertatea de exprimare, libertatea de a îți prezenta ideile politice sau uh, situația locuri de muncă, e bine, toate aceste elemente sunt esențiale pentru noi pentru Uniunea Europeană. Și când discutăm acest, despre acest acord de liber schimb, știm că prin acord de liber schimb nu veți să vă soluționa toate aceste probleme, însă un acord de liber schimb e o șansă de a da mâna cu alți parteneri și de a ajunge la un acord uh, în legătură cu modul în care vezi viitorul împreună. Da, uneori, bineînțeles că discuțiile sunt foarte dificile în Parlament, însă cred că până la urmă nu de Parlament va depinde daul sau nuul față de acest acord comercial de liber schimb. Va depinde de guvernul Vietnamului sau de adunarea națională în Vietnamului, de autoritățile vietnameze, ei vor trebui să demonstreze că există viziunea și voința pentru a respecta drepturile omului și că vor să se îndrepte în direcția asta și sper din tot sufletul să existe o evoluție pozitivă în următoarele luni în acest sens. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Saskia mă are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte! Mulțumesc și mm, raportorului pentru propunerile făcute. Da, vom mai avea de lucru în comisia noastră pe acest dosar și mă alătur și eu colegilor spunându-vă că audierea de ieri a fost într-adevăr foarte interesantă. Am avut niște schimburi de vedere foarte interesante, însă problemele pe care ni le-am pus și mm, îngrijorările exprimate nu au fost uh, soluționate ieri. Și una din principalele probleme e uh, legată de coerența legislației uh, vietnameze în ceea ce privește codul muncii. Da, s-a adoptat această reformă, e drept, însă reprezentantul OIM a spus că încă mai există o perioadă de grație de un an pentru punerea în aplicare a tuturor acestor prevederi. Și mai e și compatibilitatea acestei legislații față de codul penal. Și atâta vreme cât codul penal nu va fi revizuit, codul muncii și conformitatea legislației vietnameze față de convențiile OIM nu vor fi la înălțime, deci nu sunt suficiente pentru a asigura drepturile lucrătorilor. În al doilea lucru, așa cum s-a reamintit deja aici și uh, cam cu toții suntem de acord cu asta, da, e și un rol geopolitic. Un acord comercial trebuie să oglindească valorile noastre și sunt de acord cu colegii atâta vreme când situația deținuților politici nu va fi soluționată pozitiv și atâta timp când nu se va garanta libertatea de asociere și atâta timp când nu se va uh, revizui codul penal, nouă ne va fi greu să sprijinim acest acord de liber schimb. Trebuie să ajungem la un acord și cred că lucrurile evoluează în această direcție, să fim de acord să ne stabilim un termen termen în care să fim gata să colaborăm cu Vietnamul, așa cum am spus și ieri, pentru a avansa în această direcție. Și un ultim lucru, știți că e important pentru mine, dar insist tot timpul despre asta. De la începutul lucrărilor ni se spune că în ceea ce privește munca copiilor, situația s-a îmbunătățit. Da, ieri ni s-a dat același răspuns, însă pentru mine nu e suficient să se scrie într-un amendament că a existat o evoluție pozitivă semnificativă. Eu vreau să văd niște cifre clare, niște date clare în acest sens. Și aștept din partea OIM-ului și a Vietnamului niște cifre în ceea ce privește munca copiilor pentru a putea uh, începe demersul și în acest sens. Mulțumesc! Manuel Morel acum. Mulțumesc, domnule președinte. Știți, GUE și eu, mai ales, suntem foarte dispuși să ajungem la compromisuri. Însă problema e că atunci, da, drept, e drept, e adevărat. La ultima reuniune a raportorilor din umbră s-a văzut asta. Dar nu trebuie să cauți un compromis în detrimentul convingerilor tare. Și eu sunt de acord, asta da, avem un acord de liber schimb. Asta are întotdeauna o semnătate geopolitică și e important să legi niște parteneriate strategice în această regiune. Da, sunt de acord cu asta, însă am un dezacord fundamental față de tot ce am auzit aici de la început, mai ales față de ce spuneau liberalii de la Renew, care spuneau liberul schimb e un bine în sine. Nu, depinde. Unor poate fi o catastrofă pentru anumite teritorii, pentru anumiți lucrători, poate fi un dezastru pentru micile companii. Și în cadrul acestui acord, eu cred că există riscul să avem uh, și un vector de delocalizare. Există deja un mare deficit comercial pe care l-are UE față de Vietnam și care sunt uh, previziunile comisiei o deteriorare a acestui deficit. Și da, trebuie ridicat în discuție acest element, deoarece noi, Parlamentul European, trebuie să vorbim și să ne păiese și de soarta lucrătorilor europeni. Acum, al doilea lucru. Și aici e un element cu care n-am cum să fiu de acord. Dezvoltarea durabilă. Nu există nicio prevedere obligatorie în acest sens. E o adevărată problemă legată de punerea în aplicare reală a acordurilor de la Paris. Și acum, al treilea lucru. Asta parcă e o dezbatere filozofică. Raportorul spunea că nu e acord cu privirea drepturilor omului, ci un acord comercial. Da, suntem de acord. Însă, comisarii spun și același lucru, suntem pentru a face o diplomație a valorilor, facem aceste acord comerciale pentru a face o diplomație a valorilor. Și iată un exemplu precis. Deci de la începutul negocierilor, cu privire la drepturile omului, ă, știm că lucrurile s-au înrăutățit. Nici măcar nu avem o stagnare a situației, ci o înrăutățire acestea. Eu sunt un prieten al Vietnamului, îmi doresc un parteneriat cu Vietnamul, însă mă adresez autoritățile. Dacă nu faceți nimic, dacă nu eliberați prizonierii politici, dacă nu puneți capăt uh, reprimării lucrătorilor, dacă nu le mai interzice să participe la manifestații sindicale, atunci e o problemă pentru toți eurodeputații și pentru toți cetățenii europeni care sunt cu ochii pe noi. Deci eu cred că trebuie să condiționăm semnarea încheierea acestui acord de anumite semnale pozitive. Adevărul e, și asta a văzut și la audierea de ieri, nu avem semnale pozitive, să avem semnale negative pentru cetățenii vietnamezi, pentru lucrătorii vietnamezi. Da, acolo avem uh, câte vrem. Însă, trebuie să ascultăm convingerile fiecăruia dintre noi. Mulțumim, domnul Warborn. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt pentru acest acord. Pentru că va aduce beneficii economice pentru cetățenii europeni, dar și pentru cei din Vietnam. În ultimele decenii am văzut că ne-au luat-o înainte multe alte economii majore, China, bineînțeles India, Vietnamul, India, în luat înainte și Statele Unite ale Americii, bineînțeles. De aceea trebuie să ne creștem competitivitatea, trebuie să facem mai mult comerț cu alte țări. De aceea zic eu că e un acord important și piața vietnameză e în creștere, avem o pătură de mijloc a populației în creștere, deci un potențial major pentru companiile europene de face comerț cu Vietnamul. Când am avut delegația INTA la Hanoi, ne-am întâlnit, bineînțeles, cu um, persoane din uh, diferite sectoare, de la OIM, societatea civilă, de la companii, de la guvern și toți cei pe care ne-au văzut cu diferite nuanțe, bineînțeles, au spus că ar trebui să ne dăm acordul față de acest acord. Deci, în beneficiul ambelor părți ar trebui ratificat acest acord. Bineînțeles că există anumite dificultăți legate de acest acord și s-a vorbit mult despre acestea, însă eu cred că de fapt e vorba de principiul dacă vrem sau nu să ne implicăm într-o țară pentru a ajuta să se, să-și îmbunătățească situația sau ar trebui să izolăm o țară. Eu cred că prima variantă e cea care se impune, deci dacă vrem să facem ceva, trebuie să ratificăm acest acord. Mulțumesc! Helena König. A, ah, mă scuzați, mă scuzați, doamna Eniko Gări dorește să intervină. Iula și um, Iulian de asemenea au spus uh, cam ceea ce voi spune și eu. Da, e o dezbatere profund filozofică unde vedem practic cum se confruntă două abordări diferite. Da, suntem pentru comerț, însă Întrebarea e dacă suntem dornici să facem comerț doar cu aceleași țări care au niște standarde ridicate ca noi în UE sau suntem gata să acceptăm că există și alte realități, însă noi credem că de dragul prosperității acelor uh, cetățeni și uh, cetățenilor noștri și companiilor noastre, suntem dispuși să facem comerț cu ei. Nu e un acord de aderare, de apartenență la Uniunea Europeană, e vorba de comerț aici. Și prin comerț, prin generarea de bogăție, prin generarea de mai multe legători, a, sporesc speranțele de a avea un standard, un nivel de trai mai ridicat și pentru acele persoane și să îmbunătățesc lucrurile. Bine, înțeles că există anumite aspecte care nu funcționează, există probleme legate de drepturile omului, etc. It's, it's true. Legate de anumite organizații, da, e drept. Însă vom avea și alte acorduri comerciale, nu doar cel al Vietnamului. Și vom avea întotdeauna această dilemă filosofică, nu? Ideea este să îi apropiem de standardele noastre. Dar cum facem asta? Prin izolare, cum spunea Sirca, menținem distanța și ne așteptăm ca ei să fie perfecți sau îi încurajăm să întreprindă reforme? Și PPE-ul, cred eu, are un răspuns foarte clar. Da, la această dezbatere filozofică, da, deci noi ne, vrem să ne implicăm. Mulțumim foarte mult, spune doamna König, vă mulțumesc pentru comentarii. Câteva reacții rapide la cele spuse incoerența dintre codul penal și codul muncii. Da, există o perioadă de un an până la intrarea în vigoare a codului muncii, când vietnamezii vor trebui să soluționeze aceste incoerențe. Și bineînțeles, și noi va trebui să urmărim foarte îndeaproape uh, legislația de punere în aplicare. Acum, referitor la situația dreptului românului, dacă s-a îmbunătățit sau nu. E un concept general, nu e doar politic și nu ține doar de libertate de expresie, care sunt elemente principale ce țin de drepturile omului. Însă, pe partea de drepturi ale muncii, s-a îmbunătățit situația. Și asta au spus ieri și reprezentanții OIM. Avem o colaborare bună. Uh, există o colaborare bună între OIM și Vietnam și e un lucru care trebuie să se consolideze prin acest acord sau implementarea acesteia. Munca copiilor, da, e drept. Încă așteptăm noul raport care va fi publicat la începutul anului viitor. Însă, așa cum am spus și data trecută, din toate indiciile s-a redus foarte mult munca copiilor. Și există și un plan de acțiune național propus de autoritățile vietnameze în acest sens. Deci e o evoluție în direcția cea bună. Acum, încercește aplicarea pe ansamblu până aplicare pe ansamblu. Am spus că aceasta va fi esențială. Ne vom concentra mult mai mult pe până în aplicare mm, cadrul noi comisii, deoarece vom avea și alte acorduri asemănătoare care ne așteaptă. Deja uh, știm, deja ne pregătim pentru Uh, punerea în aplicare a capitolului dezvoltare durabilă. Deși știm, bineînțeles, că e nevoie de avizul conform al Parlamentului European, însă știm că dacă se va da avizul conform, toate aceste demersuri trebuie începute imediat. Trebuie să vă spunem că noi, Comisia, suntem convinși că vom fi într-o poziție mai bună pentru a menține presiunile pentru dezvoltare în direcția cea bună a Vietnamului. Dacă avem acest acord de liber schimb, dacă vom avea niște acorduri mai oficializate cu uh, vietnamezii în cadrul unui astfel de acord de liber schimb. Deci în această direcție se îndreaptă eforturile noastre actuale. Acum, din partea doamnei Shaunt, câteva comentarii ca să reacționez la ce s-a spus. Doamna König, a nu, doamna Gări spunea că le cerem acestor țări să fie perfecte înainte de a încheia un acord de liber schimb. Ei bine, sunt departe a fi perfecte, dar nu a, despre asta e vorba. Probleme că situația dreptului omului chiar s-a înrăutățit. Și personal cred că transmitem un semnal foarte greșit lumii întregi. Da, ă, ă, votezi ă, nou cod al muncii și al doua zi îl arestezi pe liderul sindicalist. Deci asta e chiar o problemă. Nu ce semnal transmiți prin asta? Și ca să reacționez la ce spunea doamna Koenig, am tot avut discuția asta de foarte multe ori în ultimele luni și una, unul din lucrurile esențiale pe care l-am tot auzit de la diferiți intervenienți ținea de faptul că uh, atunci când discuți despre îmbunătățirea situației, poți avea o influență mai mare, dar influența o ai întotdeauna înainte de ratificarea unui acord de liber schimb și asta e poziția verzilor, să nu ne grăbim să ratificăm acordul, să așteptăm niște îmbunătățiri concrete înainte de ratificări, să nu ne pripim, să târziem totul până când vom avea niște dovezi clare că lucrurile s-au schimbat înspre mai bine. Și de aceea e nevoie de aceste eforturi și aceste demersuri în această direcție. Mulțumim! Da, au fost exprimate diferitele poziții ale grupurilor politice, ceea ce este legitim, dar va trebui, bineînțeles, să găsim un compromis pentru următoarele două luni. Deci decizia raportorului din umbră de a trimit o scrisoare în legătură cu procesul de punere în aplicare, e o decizie înțeleaptă, spun eu, pentru a obține progrese. Al doilea rând, vă reamintesc că în timpul delegației ni s-a făcut o promisie clară din partea președintei adunării naționale în legătură cu rolul mai important pe care îl va juca Parlamentul în procesul de punere în aplicare, Parlamentul vietnamez. Și datoria noastră este ca pe viitor să punem mult mai mult accesul pe punerea în aplicare a acordului, bineînțeles la capitolul de dezvoltare și comerț. Da, ne gândim la crearea unui fel de consiliu de supraveghere între a, cele două parlamente pentru a putea uh, influența direct uh, lucrurile în timpul procesului de ratificare, dar și după ce acordul respectiv uh, intră în vigoare. Și se încheie aici punctele 16 și 17, raportor la următorul punct uh, este tot domnul Zahradil, la 19.20. Aveți cuvântul domnului Zahradil. Mulțumesc! Voi fi la fel de, voi fi foarte succint, pe cât de succint posibil. De deci, ce discutăm noi despre protecția investițiilor în mod separat? Din cauza deciziei Curții Europene de Justiție care a uh, împărțit tratatul original în două părți. O parte ce, ți, ce e de competența exclusivă a instituțiilor europene, cealaltă parte, instrumentul de protecție a investițiilor, care e de competență partajată. Deci e nevoie de avizul nostru conform, de consimțământul nostru și de cel al Parlamentelor Naționale din statele membre. Deci, încă o dată, nu discutăm despre tratat uh, per se, ci despre rezoluția um, de însoțire. Am avut 30, uh, câteva zeci de amendamente, eu nu așa de multe ca la celălalt raport, am pregătit deja câteva amendamente de compromis, deci vom negocia în decembrie la ultima plenară despre asta. Acum, o observație. Multe din amendamente oglindesc dezbaterea pe care am avut-o deja în cazul Singapore majoritatea se concentrau pe critici legate de sistemul de soluționare a litigilor. Uh, în orice caz, voi încerca să obțin cât mai mult consens, dar bineînțeles nu pot accepta orice amendament care s-ar opune direct uh, instrumentului pentru protecția investițiilor sau uh, nu pot accepta anumite condiționalități. Uh, ca și în cazul acordului de liber schimb, va trebui să găsim o uh, formulare la aceste amendamente de compromis pentru a obține un sprijin mai larg pe întreg spectrul politic, aici, în comisie, dar și în Parlament. Începem cu raportorii din umbră. Domnul Winkler, mulțumesc! Eu voi încerca să fiu succint. PP-ul sprijină abordarea raportorului și sprijină și majoritatea amendamentelor de compromis propuse. Bineînțeles, va mai trebui să lucrăm la ele. Asta vom și face săptămâna viitoare sau peste două săptămâni. PP-ul se concentrează pe IMM-uri și în amendamente se vede asta. IMM-urile trebuie să fie prezente și să aibă acces la toate uh, oportunitățile de piață pe care le oferă acest acord. Și așa cum s-a spus foarte bine ieri la dezbatere, la audiere, protecția investițiilor există deja pe piața vietnameză. Avem 22 de acorduri bilaterale de investiții între statele membre și Vietnamul, acorduri care vor fi abrogate, vor deveni caduce odată ce vom avea această protecție a investițiilor. Să avem și această decizie a curții. Avem și tratate intra-UE în acest sens. Deci eu transmit acum un mesaj comisiei și voi încheia Um, spunând ce spuneați și dumneavoastră, domnule președinte, către distinși ambasadori prezenți astăzi aici, și anume diplomația parlamentară și relațiile interparlamentare vor fi foarte importante în faza de punere în aplicare a acestui acord. Deci noi ne dorim niște relații mai bune interparlamentare prin intermediul Comisiei INTA. Îl sprijinim pe raportor și sperăm să ajungem la niște compromisuri foarte bune. Și câteva cuvinte de încheie. În scrisoare se prezenta că e vorba de un consens legătură cu scrisoarea. Da, suntem cu toții eh, de acord cu ideea de a trimite o scrisoare, dar va trebui să vedem cum rămâne cu conținutul acestei scrisoare. Doamna Jude Curtin Darling, acum pentru S&D. Va fi foarte interesant, zic eu, când vom ajunge la discuțiile în legătură cu amendamentele compromis la ședința cu raportori din umbră. Da, da, de-abia aștept înainte de Crăciun să trec prin asta. Eu am înaintat o serie de amendamente în care spunem faptul că drepturile acestor lucrători sunt afectate de investițiile internaționale, trebuie să există o responsabilitate. Nu e normal ca multinaționale să aibă un sistem de justiție separat cumva. Ar trebui să avem o legislație mai bună de protecție a investițiilor, să îmbunătățim reformele naționale, însă noi am optat pentru o legislație specială pentru multinaționale. Eu am pus o întrebare acum patru ani și tot aștept de atunci, dar comisia nu a dovedit uh, empiric că există o legătură între investițiile de stat arbitrar și fluxurile de investiții și uh, investițiile străine directe. Nu există o legătură între tratatele de protecție a investițiilor și fluxurile de investiții, dovedită. Și asta e important. Uh, deoarece modul în care reglementăm noi globalizarea stabilește competențe diferite și puteri diferite diferiților actori și în momentul de față multinaționale au un acces uh, extins la căi de acces, de remediere a situațiilor, însă lucrătorii și comunitățile afectate de deciziile multinaționale respective nu prea au căi de atac. Pentru a soluționa asta, reechilibra lucrurile, trebuie să vedem lucrurile altfel – Trebuie să trebuie să acordăm astfel, nu trebuie să acordăm mai multe competențe multinaționalelor, așa cum am face dacă se va adopta acest uh, instrument de protecție a investițiilor. Nivelul de protecție pentru lucrători e foarte scăzut, nu există niciun fel de prevederi privind obligațiile uh, investitorilor, deci e un acord foarte prost practic de investiții. Nu facem decât să uh, le dăm uh, și mai multe arme, să zicem, multinaționalilor în arsenalul lor, care oricum e foarte bine dotat. Eh, Doamna Carlsbro, mulțumesc. Chiar dacă noi nu vom accepta acest acord, se va face comerț, vor fi investiții. Și eu nu înțeleg, dacă nu vă place comerțul și dacă nu credeți că e ceva benefic, benefic dacă nu vă plac investițiile, atunci votați nu. Însă comerțul și investițiile oricum vor continua, însă fără reguli. Nu e inteligent, cred eu, să ai o astfel de abordare. Va fi mult mai greu să urmărești ce se întâmplă, va fi mai complicat și pentru consumator să știe unde sunt produse, unde sunt făcute produsele respective și în ce condiții așa mai departe. Într-o societate globală ca a noastră, e nevoie de reguli internaționale pentru toată lumea, pentru a putea configura într-un anumit fel globalizarea. Și un astfel de acord e un pas înainte în această direcție. Și așteptăm negocierile cu nerăbdare care vor uh, interveni ulterior încă nu suntem gata pentru încheierea acestui acord, însă eu sunt sigură că până la urmă vom ajunge la un echilibru bun între diferitele componente ale acordului. Vă mulțumim. Doamna Bricmo are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, abia aștept să începem să lucrăm la amendamente cu raportorii din umbră, pentru că uh, aș vrea să văd care din punctul de vedere al raportorului, sunt amendamentele inacceptabile și cum vom reuși să ajungem la compromisuri și la poziții echilibrate. Cred că, din păcate, în momentul de față, pozițiile nu sunt echilibrate și obiectivul nostru trebuie să fie să ajungem la amendamente de compromis acceptabile pentru toată lumea și nu pot decât să repet, e, mă refer la asta și în ceea ce privește protecția drepturilor, omului. Pentru că, da, putem să-i protejăm pe investi, investitor, dar uh, la nivelul lucrătorilor nu avem același nivel de protecție. Din nou, dacă intervine o problemă în Vietnam și lucrătorii la un moment dat consideră că investiții europene investi, sunt uh, cauza uh, problemelor lor, ei bine, în astfel de situații ei trebuie să poată uh, acționa și să protesteze. Iar acordul nu prevede asta astăzi. Deci obiectivul este să avem o protecție egală și a lucrătorilor. Comerț și investiții. Da. Însă și cu anumite repere pe care ni le stabilim la nivel european. Noi impunem norme întreprinderilor europene, impunem cadre, am adoptat obiective, obiective cadru, obiectivele din acordul de la Paris, obiective de dezvoltare durabilă. Comisia Europeană din obiectivele de dezvoltare durabilă a făcut um, obiective orizontale, transversale, care trebuie să se aplice și în comerțul internațional. Și aceste repere dorim să le introducem și aici. Considerăm că în calitate de uh, deputați, trebuie să facem ca aceste obligații și obiective să fie respectate și respectiv atinse. Emanuel, aș dori să uh, amintesc colegilor că dacă Parlamentul European nu votează acordul UE Vietnam, comerțul nu se oprește. Comerțul continuă. Uh, și uh, vă asigur că se aplică regulile OMC, nu cele ale Uniunii Europene. Deci, vă asigur că amânarea sau respingerea acestui acord nu înseamnă că Europa devine o fortăreață protecționistă. Continuăm cu comerțul. Sunt de acord cu tot ce a spus Jude Kirton Darling. Tot. Deci nu va trebui să mă lungesc. Voi depune și eu amendamente în aceeași direcție. Un lucru însă Cred că trebuie să revenim la ideea obligațiilor pentru investitori, pentru că aici ele sunt foarte slabe. Și apoi insist asupra faptului că majoritatea grupurilor uh, toți spunem că ne interesează IMM-urile și că le apărăm intereselor, însă ele sunt mari perdanțe acordurilor de liber schimb, mai ales în ceea ce privește protecția investițiilor. Atât. Elena. După cum uh, s-a spus, uh, dezbaterea ține de o vreme. Ca să încep, despre ce este vorba? Despre înlocuirea unor acorduri bilaterale de investiții și am trece de la sistemul ISDS, uh, care există în aceste tratate bilaterale, la sistemul de curți pentru um, investiții care au fost um, create și cu ajutorul Parlamentului. Este un sistem mai transparent, este deschis publicului și poți, uh, aceste curți pot primi plângeri din partea societății civile și a, cetățenilor, iar judecătorii în acest sistem al curților de investiții trebuie să țină cont și de alte um, reguli și principii de stat um, de drept internațional uh, când își iau decizia și asta include drepturile omului. De asemenea, uh, mecanismul de plângeri uh, sub OCDE, toate statele membre au subscris la acesta și acesta prevede o altă cale și orient, de a depune plângeri și o, um, impune o serie de obligații um, întreprinderilor. Deci, în, uh, acord, în capitolul privind dezvoltarea durabilă există multe posibilități pentru ONG-uri, cetățeni și lucrători să reacționeze dacă le sunt încălcate drepturile omului. Și asta și în uh, Vietnam. Încă o dată, considerăm că cu acest uh, sistem ne îndreptăm către un sistem mai bun decât cel existent, este mai transparent și mai deschis și, încă o dată, ar um, înlocui sistemele, um, tratatele bilaterale existente. Mulțumesc! Cu acesta încheiem și punctele 18 și 19. Deci uh, am încheiat și cu acordurile de investiții, cât și cu acordurile de liber schimb. Ambele vor reveni pe masa noastră pe 20 și 21 ianuarie. Vom vota amendamentele, amendamentele de compromis și conținutul și apoi vom merge în plen în februarie. Sperăm că putem ajunge la anumite amendamente de compromis și, bineînțeles, avem și o scrisoare de implementare astfel încât să fim gata să votăm în februarie. Mulțumesc, ne revedem la ora 15 pentru a discuta, discuta despre exercițiul de salvare pentru OMC.